Hello, good afternoon. Please take... Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc. Good afternoon to everybody and welcome to the world. Bună ziua tuturor și bine ați venit la atelierul organizat de Comisia pentru Petiția Parlamentului European. Am invitat un număr de experți Iată, sunt alături de mine. De asemenea, petiționarii care ne-au supus atenției cele mai importante petiții cu privire la gazul de șist, am invitat pe cei doi raportori din partea ITRE și ENVI, Comisia ale Parlamentului European, care se ocupă de acest subiect, doamna Țavela și domnul Sonic. Comisia pentru Petiții a primit o prima petiție în 2011 și uh, cele mai vechi au fost puse pe agenda noastră de lucru în, la reuniunea din uh, iunie 2012. Uh, ni s-au exprimat îngrijorările în legătură cu impactul de mediu și asupra solurilor metodelor de extragere a gazului de șist. Altele sunt uh, mai uh, punctuale și foarte bine documentate. Uh, privesc Marea Britanie, Franța, Polonia, Germania, Bulgaria și România. Deși extragerea gazului neconvențional în Europa încă e la un stadiu foarte timpuriu, cetățenii au fost foarte interesați de acest subiect și în anumite țări și regiuni Există chiar proteste uh, foarte importante. În Franța, Bulgaria și România au decis să impună un moratoriu asupra extragerii de uh, gaz de șist care utilizează fracturarea hidraulică până la momentul în care niște tehnologii uh, ecologice și mai sigure sunt dezvoltate. Unii petiționari cred că cadrul legal actual din Europa care se aplică acestui tip de extracție este neadecvat și conține anumite lacune care trebuie eliminate sau ni s-au adresat uh, întrebări precise și ni s-au făcut sugestii privitoare la acest subiect. În primul rând, la revizuirea pragurilor și anexelor 1 și 2 la directiva de impact de evaluare de mediu pentru a include și acest tip de activități. Impactul fracturii hidraulice la, uh, pe apele de suprafață care nu sunt luate în considerare în uh, directiva cadru privind apa. substanțele chimice utilizate în acest proces tehnologic de fracturare tehnologică, adoptarea unui nou cadru legal european care să reglementeze în mod specific acest tip de activități. Unii petiționari au subliniat că explorarea și exploatarea gazului de șist uh, practic uh, are un efect contrar decarbonizării Europei. Parlamentul European Uh, ia acest subiect foarte în serios, așa cum se poate vedea din faptul că am organizat foarte multe audieri și uh, ateliere, de exemplu, o audiere organizată de Comisia ITRE în legătură cu perspectivele pentru gazul de șist în Uniunea Europeană, organizată în luna octombrie 2011 și de asemenea un atelier organizat de Comisia ENVI în legătură cu impactul gazului uh, de șist și extracția acestuia asupra mediului și sănătății umane în februarie 2012. Parlamentul va adopta uh, în sesiunea plenară din octombrie două rapoarte importante. Unul din partea Comisiei pentru Industrie, și anume raportul privitor la energia industrială și alte aspecte ale gazului și petrolului de șist. Raportarea este doamna Nichița Vela și un alt raport din partea Comisiei pentru Mediu, și anume raportul privitor la impactul asupra mediului a gazului uh, de șist și activităților de extragere de uh, gaz și de petrol uh, de șist, raportor domnul Sonic. Cei doi raportori, după cum am spus, au fost invitați la atelierul nostru pentru ca să poată să ne împărtășească cunoștințele lor foarte importante în acest domeniu, să nu știu dacă vor putea sau nu să fie de față. Comisia Europeană, de asemenea, recent a publicat trei studii privitoare la eh, combustibile fosili neconvenționale. Studiile au fost eh, externe și ne prezintă efectele potențiale asupra pieței energiei eh, și impactul asupra schimbărilor climatice și riscurile potențiale asupra sănătății umane și a mediului. De aceea noi considerăm că acest atelier vine exact la timp uh, și are scopul principal de a reacționa la întrebările petiționarilor și în același timp uh, să furnizeze membrilor idei uh, valoroase pentru activitatea lor viitoare în domeniul explorării și exploatării gazului de șist. We will start. Și acum vom începe Da, mi se spune că domnul Sonic tocmai a sosit. Mulțumim. Cum spuneam, vom începe prin a da cuvântul domnului Matias Altman. Dumnezeu ne va vorbi despre un studiu privitor la impactul extracției de gaz de șist asupra mediului și a sănătății umane. Vă rog. Very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să fim în fața dumneavoastră și să vă prezint uh, concluziile uh, unui studiu actualizat. Este vorba așadar despre actualizare, ceea ce înseamnă că se bazează pe un studiu pe care l-am realizat uh, acum 12 luni exact pentru Comisia Envi. <clears throat> În uh, acest sens ne-am axat pe aspecte aspecte care au uh, fost noutăți de la ultimul studiu. Considerăm că s-au realizat progrese substanțiale în ceea ce privește cunoștințele științifice din momentul în care am uh, realizat prima dată studiul. Acest text este, de asemenea, la dispoziția dumneavoastră și în format hârtie și în format electronic. Am uh, șase secțiuni. Mă voi uh, grăbi și sigur nu vă voi citi toate aceste alineate. Mă voi concentra pe elementele cele mai importante și vă voi uh, lăsa apoi să citiți în uh, liniște mm, celelalte detalii. Aspectele cheie sunt următoarele. Majoritatea concluziilor se bazează pe studii care au fost publicate recent, uh, studiile Comisiei Europene, așa cum a spus și doamna Mazzoni, și studii care au fost comandate de către autoritățile uh, germane la nivel național și regional. Aici intră cam 3.000 de pagini de evaluări științifice detaliate, o bază foarte bună pentru discuții. Totuși, rămân câteva lacune în informații, un lucru nefericit, având în vedere că există foarte multe experiențe industriale în Statele Unite, însă numai o parte din aceste experiențe sunt disponibile sub formă de date analizabile. Studiul comandat de Comisia Europeană încearcă să uh, facă o evaluare generală a riscurilor uh, uh, în ceea ce privește um, extracția de gaze neconvenționale prin procedura fracturării hidraulice. Vedem aici o evaluare făcută pe proiecte, o, ev- o evaluare a dezvoltării exploatării gazelor neconvenționale. Vedeți că în extracția de gaze neconvenționale sunt implicate foarte multe proiecte individuale, foarte multe sonde, foarte multe puțuri unde se realizează forarea de astfel de gaze. Vedeți că în ceea ce privește evaluarea acestor proiecte, partea din mijloc, avem mai multe riscuri care sunt considerate ca fiind moderate sau ca fiind înalte sau ca fiind scăzute. Iar dacă ne uităm la evaluarea cumulativă, majoritatea acestor proiecte sunt considerate ca fiind ca prezentând un risc cumulat înalt. Nu voi intra în detalii pentru fiecare proiect, pentru că nu avem timp, însă mă voi concentra pe câteva aspecte în următoarele slide-uri. Un exemplu la emisiile în atmosferă, vedeți că dacă ne uităm la un singur foraj, există anumite riscuri, însă dacă avem uh, efectele cumulate ale mai multor uh, forări, riscurile cresc. Pe axa orizontală vedeți diferitele faze ale procesului de exploatare, început de la identitate identificarea locației, pregătirea și apoi exploatarea și uh, activitățile post-exploatare. Aspectele geologice, care sunt deosebit de importante în această analiză generală. Din punct de vedere geologic, nu avem informații suficiente în ceea ce privește adâncimile între 100 și 1000 de metri. La extracția de gaze neconvenționale, ceea ce ne interesează sunt zonele protective, protectoare între zonele mai adânci de hidrocarburi și zonele mai apropiate de mm, suprafață, zonele de ape subterane și ape de suprafață. și trebuie să vedem în detaliu care este funcția acestor straturi geologice. Și veți vedea imediat și um, descrierea grafică. În plus față de analiza geologică teoretică și analiza bazată pe forajele de explorare, se monitorizează de asemenea, este foarte important să monitorizăm uh, calitatea apelor uh, subterane pentru a vedea care sunt uh, consecințele negative posibile cât mai timpuriu posibil. Pe următoarele slide-uri vedeți o imagine schematică a activităților de extracție de gaze neconvenționale și v-aș atrage atenția asupra diferitelor efecte uh, la nivel subteran. În partea stângă vedeți ceva care pornește de jos și merge către partea superioară, unde are loc fracturarea hidraulică și trece în stratul acvifer. Este ceva ce nu e întotdeauna prezent, dar este posibil ca astfel de falii geologice să fie pre- prezente și permite o trecere din straturile geologice în spre straturile uh, acvifere. Și este important ca aceste explorări să aibă loc în zone unde nu sunt prezente falii geologice. De asemenea, uh, puturile abandonate pot fi o um, cale de transport a substanțelor chimice și a fluidelor chimice către straturile superioare. Un exemplu în uh, Vestfalia de Nord, o regiune importantă în ceea ce privește interesul pentru dezvoltarea exploatării gazelor neconvenționale. Există foarte multe foraje, cred, foraje, cred că cam 60.000 de puțuri de petrol și unele sunt foarte vechi, pentru unele dintre ele nici nu se mai cunoaște uh, locația exactă. Deci, iată, aspecte care trebuie luate în considerare. Și a treia posibilitate de trecere, de, de transfer, este cea care implică formațiunile mm, de rocă, chiar și în absența oricăror falii sau oricăror căi de trecere. Cum spuneam, Chiar și procesul de forare în sine este o posibilitate de transmitere și cimentarea uh, lucrărilor trebuie de asemenea să fie luată în considerare. Cimentarea este de asemenea un proces care trebuie să fie monitorizat, un lucru care se face în general înainte de procesul de fracturare o astfel de monitorizare a integrității mm, sondei în sine, a puțului în sine, trebuie să fie uh, făcută pentru că în timpul um, fracturării hidraulice intervine o presiune foarte ridicată, ceea ce poate mm, provoca defecte în, um, în lucrările de cimentare. De asemenea, trebuie analizată prezența falilor în Um, straturile geologice. Și acest lucru nu se poate face în general, la modul general, ci trebuie făcut pentru fiecare proiect individual. Unul din studiile germane a analizat căile de transmitere prin uh, stratul de rocă. Uh, s-a ajuns la o perioadă de 30 de ani uh, Deci vă spuneam că termenul, timpul este de 30 de ani, timpul de transmitere prin stratul de mm, rocă, dar termenul, timpul general este, rămâne încă necunoscut și nu a fost încă identificat de majoritatea studiilor geologice. Și am spus de distanța între 15 și 100 de metri și de aceea s-a încercat identificarea unor um, Distanțe de securitate. La ce distanță de o sursă de apă trebuie să aibă loc fracturarea hidraulică? S-a vorbit despre o distanță de siguranță de 600 de metri plus uh, încă o distanță față de uh, stratul superior, 300 de metri, ceea ce înseamnă că concluzia la care s-a ajuns este că forarea ar trebui să se facă cel puțin la o adâncime de 1000 de metri. Dacă există un strat acvifer uh, adânc, utilizat uh, în scopuri uh, comerciale, atunci o distanță de siguranță de 600 de metri verticale ar trebui să se mm, aplice. Și ajungând acum la substanțele chimice care se folosesc în procesul de uh, fracturare hidraulică, un aspect foarte important pentru că este una din uh, cele două cauze principale ale unei posibile contaminări. Aici avem substanțele chimice care se amestecă cu apa, uh, ca de exemplu substanțele care sunt injectate, propanții. Mă voi întoarce imediat la ce ați văzut pe ecran. Foarte multe substanțe au fost uh, utilizate până în prezent, mai ales în America uh, de Nord, dar chiar 150 de astfel de substanțe economice sau uh, chimice, în ce scuze, au fost aplicate și în Germania în uh, ultimele decenii. Uh, S-a făcut o analiză științifică destul de cuprinzătoare a acestor uh, substanțe chimice care a condus la mai multe concluzii. Prima concluzie este că cam jumătate din aceste substanțe chimice pot fi identificate într-un mod unic, într-un mod unitar, pe baza informațiilor furnizate de operatori. Um, operatorul care a furnizat aceste informații Exxon Mobil. Unele substanțe au fost identificate, altele, pentru altele nu a fost posibilă identificarea, de unde dificultatea de a um, evalua um, toxicitatea lor. Al doilea studiu realizat în Germania a încercat să identifice concentrarea Uh, de substanțe chimice în fluidul de fracturare în raport cu um, concentrarea efectului, ceea ce înseamnă că concentrarea efectului înseamnă ceva ce poate conduce la rezultat, la următorul rezultat 50%, la mm, decesul la 50% din animalele care intră în contact cu aceste mm, substanțe. Aceste două analize realizate au identificat mm, substanțele chimice prezente, le vedeți aici comparativ, în cele două coloane și vedeți că concentrațiile utilizate de diferitele, de cele două studii uh, variază foarte mult. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie realizate aceste analize pentru a se vedea care este mm, efectul uh, relevant al concentrațiilor de uh, substanțe chimice. Sigur că se uh, dorește ca coloana din mijloc să aibă cifrele cele mai mici. Înseamnă că efectul trebuie să fie inferior procentului de 50%, care aduce un rezultat letal. Concluzia pe care o degajăm de aici este că e nevoie de niște studii suplimentare pentru identificarea concentrațiilor relevante și aplicabile în aceste cazuri. Ajungem acum la un alt aspect uh, important și anume ce trebuie făcut cu apele uzate. Prima întrebare este ce sunt apele uzate în acest context sau care sunt ele? Ei bine, este vorba despre fluidul de fracturare care este uh, injectat în uh, sondă. În uh, stratul inferior de hidrocarburi există și ape de formațiuni care au o concentrație ridicată de substanțe toxice și dăunătoare. Aceste ape, aceste fluide sunt de asemenea aduse către suprafață în uh, activitatea de fracturare. Și dacă ne uităm la concentrații pe acest grafic, vedeți partea mai închisă, este partea apelor de formațiuni care uh, erau disponibile în straturile geologice la început și partea de sus, până în stratul superior, este fluidul de fracturare. În timpul um, activităților de fracturare, apele de refulare care se întorc din sondă, stau în, uh, mare, în cea mai mare parte din apele mm, care provin din uh, stratul inferior, apele de formațiuni. De aceea este foarte important să fie bine gestionate aceste ape care au un uh, efect toxic și dăunător, apele uzate o parte din fluidul de fracturare va rămâne în stratul subteran și nu se va întoarce prin uh, procesul de refulare, de reflux. În ceea ce privește opțiunile de gestionare a acestor lichide, a acestor fluide de reflux, modalitatea generală în Germania este reinjectarea într-o altă locație în formațiunile de adâncime și apoi uh, eliminarea geologică a acestor ape uzate. În principiu este posibil uh, procesul de reciclare și deci reutilizarea apei apoi pentru uh, fracturare. De asemenea, această apă poate fi reutilizată și în alte scopuri, un lucru care de altfel se și practică în Statele Unite în mod uh, parțial și se folosește și în recuperarea mm, petrolului. De asemenea, există și posibilități de tratare a acestor ape uzate. Iată o matrice foarte complexă pe care nu cred că o veți putea uh, vedea cu toții pe ecran, însă vreau să vă arăt diferitele tehnologii care se pot ocupa de diferitele componente din uh, lichidul de reflux. Avem aici un spectru complet al absolut tot ce se poate găsi în uh, Uh, fluidul de reflux în, fluid, în apele uzate și este nevoie de diferite tehnologii care să um, trateze aceste ape pentru ca uh, să se obțină în final uh, o apă purificată. Și sigur că în acest proces este nevoie de o cantitate mare de energie, ceea ce um, nu este obiectivul unui astfel de proces. Concluzia studiului german este că în prezent nu există nici suficiente informații, nici suficiente tehnologii pentru tratarea acestor ape uzate. Ceea ce înseamnă că curățarea, epurarea acestor ape, acestor fluide și eliminarea lor nu este încă posibilă. De asemenea, raportul continuă și spune că tehnologiile aplicate în Statele Unite nu respectă uh, cerințele legale din Germania, cel puțin, și nu ar putea fi autorizate. Ca urmare, este nevoie de niște evoluții științifice. Și ultimul aspect pe care l-am studiat noi, și anume echilibrul uh, gazelor um, cu efect de seră. studiind acest bilanț, am avut un uh, procent uh, mai mare de astfel de emisii în urma exploatării de mm, uh, gaze neconvenționale și asta din cauza emisiilor de metan din apele de reflux, pentru că atunci când aceste ape de reflux vin la suprafață, nu numai, nu numai că conțin elemente toxice, dar conțin și metan. parte din acest metan este eliminat în Statele Unite. Există mm, soluții și bune practici care trebuie utilizate pentru a fi mm, limitat impactul uh, emisiilor de gaze cu efect de seră în uh, cadrul exploatării gazelor neconvenționale. Am uh, comparat situația cu cea a, mm, a surselor, a metanului regenerabil sau a mm, exploatării mm, lemnului și s-a realizat un uh, studiu în Regatul Unit, uh, comparabil cu cel uh, comandat de Comisia Europeană și care a ajuns la niște cifre destul de reduse pentru scenariul de bază. Nu, cred că am... Nu, uh, studiul din Regatul Unit s-a referit la mm, gazele convenționale. Uh, faza de combustie este partea cu albastru închis și apoi uh, partea de transport este partea cu albastru deschis. Transportul prin conductele din Rusia pe o distanță care depășește 7000 de kilometri conduce la o mm, uh, eliberare și mai semnificativă de gaze cu efect de seră. Este partea cu albastru deschis cea mai, cea mai lungă. Um, vedeți de asemenea ipoteza minimă de care am de, la care am pornit în 2011 în studiul Altman și vedeți după aceea concluzia uh, Uh, studiului uh, comandat de comisie, scenariul uh, cel mai bun și scenariul cel mai prost. Amândouă arată că bilanțul de gaze cu efect de seră este mai bun în cazul um, este, este mai, mai prost în cazul gazului importat din Rusia. Există dioxid de carbon prezent și în gazele extrase din uh, subteran. Acest uh, gaz uh, merge la suprafață, se separă dioxidul de carbon, iar bilanțul um, depinde, bilanțul gazelor cu efect de seră depinde foarte mult de cantitatea de dioxid de carbon extrasă. Uh, Am luat scenariul cel mai pozitiv din uh, studiul comisiei și l-am aplicat unui gaz care conține 30% oxid de carbon. O experiență mm, înregistrată într-un uh, zăcământ de gaze de șist foarte important din Statele Unite. Și bilanțul a fost mai negativ decât cel al gazelor importate din Rusia, dar mai pozitiv, mai bun decât uh, uh, cel al gazelor convenționale prin arderea cărbunelui. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După fiecare prezentare, sigur că documentele pot fi la dispoziția dumneavoastră la, dacă solicitați acest lucru și vor fi parțial disponibile și pe site-ul Parlamentului și al Comisiei. Îi dau uh, acum cuvântul uh, domnului Anastasiu și vă rog să respectați timpul. De mult <coughs> pentru invitație. Sunt onorat să pot să mă adresez unei asemenea asistențe și cred că ar trebui să începem privind provocarea legată de o discuție despre resursele energetice. Acum 40 de ani, la Clubul de la Roma, se gândea la un al treilea Prometeu, adică la ceea ce ar putea să însemne o alternativă față de resursele neregenerabile și epuizabile, așa cum sunt uh, în special cele legate de petrol și gaze. Întrebarea pe care ne-o punem ar fi aceea legată de ce punem în locul acestora în timpul care urmează sau în timpul uh, uh viitor. Uh, voi trece în revistă câteva aspecte legate de problemele care s-au discutat. Din punct de vedere geologic, uh, ne aflăm în fața a ceea ce înseamnă un sistem petrolifer, adică într-un sistem care implică existența unor roci sursă, a unui depozit rezervor care să primească fluidele venite din roca sursă, de ceea ce se numește o capcană sau un ecran și, în fine, în aceste condiții, gazele care s-ar forma în roca sursă Uh, ar fi un biogaz, ceea ce astăzi reprezintă resursa convențională pe care o considerăm. Dacă discutăm de resursele necondiționale, neconvenționale și dacă discutăm de shale gas, atunci trebuie să recunoaștem că vechile formațiuni geologice sursă au devenit formațiuni rezervor. Întrebarea care se pune, cum uh, captăm gazele existente aici pentru a le folosi ca și pe cele convenționale. Dacă ne-am propus să discutăm despre resursele ă, neconvenționale, atunci să ținem cont că ele sunt de mai multe categorii, deci spectrul pe care îl avem în față este mult mai larg. Poate fi vorba de ceea ce înseamnă oil sand, ă, formațiunea care se găsește în Canada, de așa zisele gas shale-uri sau shale gas, ă, clasice în Statele Unite ale Americii, despre tight gas, sau așa zisele gaze care provin din formațiuni impermeabile, despre metanhidrați aflați în sedimentele marine și oceanice în toată lumea și nu în ultimul rând despre gazul care se poate afla și se află în acumulările de, de cărbune. Sigur, discuția noastră de astăzi vizează în special gaz shale-ul. Producția pentru toate acestea este foarte mare și se desfășoară în condițiile unei noi tehnologii evaluări legate de rezervele pe care le avem vis-a-vis -vis de aceste uh, tipuri de resurse, rezultă că uh, shale gazul are resursele cele mai mari, atât în Statele Unite, cât și în Canada, și în Europa sau în alte țări. Deci, de aceea o atenție deosebită acestora. Dacă depunem problema cum deosebim convenționalul de neconvențional, foarte important pentru a distinge tehnologiile care se aplică și pentru a, avea, a distinge efectele care pot să apară în urma aplicării unei asemenea uh, tehnologii, atunci ar trebui să spunem că uh, gas shale apare în roci considerate impermeabile, că apare într-un într material și <clears throat> trebuie să existe aceste formațiuni, să aibă un grad de uh, fisurare care să permită o ușoare scoatere a lor de acolo, că parametrii mineralogici și geochimici trebuie să reprezinte, să câștige anumite valori. Este vorba de conținutul de carbon organic total și de mineralogia acestor formațiuni și, nu în ultimul rând, că cercetarea și dezvoltarea acestora față de cele convenționale se face prin uh, fiecare foraj în parte. De ce? pentru că succesiunea formațiunilor care sunt traversate sunt foarte diferite și alcătuirea lor poate să determine tehnologia pe care o aplicăm, nu vorbind în general despre o fracturare hidraulică fără să cunoaștem înainte care este structura geologică, cum spunem noi, adică succesiunea stratelor care merg de la adâncimile acestea mari de 3000 de metri până aproape de suprafață metodele care se aplică trebuie să fie combinate, adică să vizeze o extragere a probelor din zonele de suprafață, acolo unde acestea se pot găsi și tratate după niște criterii unitare, sau să obținem din carotele care s-au obținut în urma forajelor de explorare de cele mai multe ori făcute, acele probe care să poată să fie analizate din toate punctele de vedere. Uh, acum câteva detalii despre problema pe care o, o discutăm. Oil sandurile sunt uh, așa zisele nisipuri bituminoase, adică acele nisipuri care se exploatează în Canada astăzi în carieră. Ele sunt în cantități foarte mari, au reprezentat boom în Canada în ultimii 10-20 de ani și apoi cercetări similare au, au mai fost găsite și în Rusia, în Kazakhstan, în Madagascar și chiar în Statele Unite. Rezervele sunt foarte mari, uh, Uh, profiturile sunt uh, foarte mari legate de astfel de produse. De asemenea, și uh, tehnologia este pe măsură, pentru că exploatarea în carieră impune anumite condiții și tehnologii care nu se pot face decât prin investiții foarte serioase. Aceste bitumene care se obțin de aici suferă procese de prelucrare și din ele se obține țițeiul sau gazele. Uh, problema noastră de astăzi uh, s-ar concentra în special asupra lui shale Gaz, uh, adică asupra acestor formațiuni argiloase care se găsesc în 48 de bazine geologice în lume, în 32 de țări cu peste 70 de formațiuni geologice care îndeplinesc condițiile pentru ca din ele să se poată extrage la un moment dat gaz metanul, adică gazul acesta care este neconvențional din motivele pentru care v-am arătat. Are o altă localizare și are o altă tehnologie care se aplică. Rezervele sunt și ele foarte, foarte mari. Adâncimile la care se găsesc este important să subliniem acest lucru sunt mari, între 3.000 de metri, 3.500 de metri, pentru că altfel nu s-ar realiza condițiile ca să apară ceea ce numim un termogaz. Deci gazul care ne trebuie și care se găsește în general captat în astfel de argile. Producțiile deja în Statele Unite sunt mari. Un raport între neconvențional și convențional astăzi în lume arată în felul acesta după cum vedeți, ceea ce este în, în galben, yellow, este neconvențional, ceea ce este albastru este, necon, uh, este convențional, tendința este să se înlocuiască o categorie de resurse cu altă categorie de resurse. Dacă <clears throat> vorbim de Europa, atunci trebuie să luăm în considerație că aceste uh, formațiuni se extind, în, se extind uh, pe vârste geologice care încep de la 500 de milioane de ani și ajung până la 15 milioane de ani și se găsesc în, în țări uh, cum ar fi Franța, Germania, Olanda, state, uk uh, uh, Suedia, Norvegia, Polonia, Ungaria și așa mai departe. În aceste țări au fost executate lucrări de explorare și s-a demonstrat existența unor astfel de, de resurse în cadrul lor, în formațiunile care sunt marcate aici cu galben și sunt specifice uh, zonelor uh, respective. Aceste formațiuni sunt cunoscute sub diverse denumiri în diverse, în diverse locuri, ele fiind foarte asemănătoare din uh, punct de vedere al calităților, dar adesea pot să pună în încurcătură pe cei care le studiază pentru că se regăsesc în literatură sub denumiri foarte diverse. De fapt, înseamnă același lucru formațiuni cu potențial gazeifer și anume cu termogaz, nu cu biogaz, deci cu acela care se formează. Calitățile pe care trebuie să le îndeplinească aceste uh, produse, aceste tipuri de resurse, pentru a putea trece la o exploatare sunt legate atât de dimensiunea granulelor care le alcătuiesc, de mineralogie, de compoziția în materie organică de anumită intensitate, de ceea ce se numește locul în care s-a acumulat inițial materia organică. Aici este fereastra, nivelul la care se formează acest termogaz. Asta înseamnă adâncim, cum spuneam, de 3000 de metri, față de ce înseamnă biogazul, care se află undeva la adâncimi mult mai mici, în momentul în care are loc acumularea și transformarea substanței organice. De ce este nevoie de o metodă specifică de extracție a gazului din aceste formațiuni? pentru că acest gaz față de cel uh, convențional se află în ceea ce se numește în spațiu intergranular al formațiunii, se găsește la nivel de intracristale sau se poate găsi pe microfisuri de ordinul micronilor. Asta determină impermeabilitatea lor și necesitatea fracturării, adică a spargerii, a mărunțirii uh, acestor formațiuni care să elibereze gazul. În fine, tight gazul este acel gaz care se găsește în general în matrice și care n-a putut să fie recuperat până acum. Se știe că din formațiunile din care se scot hidrocarburile, fie uh, țițeiul, fie gazele naturale, recuperăm în funcție de tehnologia aplicată între 30, 40 până la 50%. Restul rămâne în zăcământ, cum se spune. Acest uh, țiței rămas acolo sau acele gaze rămase acolo pot să fie scoase dacă se, apucă, se aplică o tehnologie uh, Uh, adecvată și dacă se folosește ceea ce se numește recuperare secundară. De aceea se dea atenție și acestor produse care și ele contribuie <clears throat> la uh, rezervele mondiale cu uh, cantități importante. Ele ar trebui căutate în special acolo unde am avut și resurse convenționale. Ca și în cazul lui Shale Gas, adâncimile la care se găsesc sunt mari, pentru că aici se formează aceste condiții de apariția lor, față de ceea ce înseamnă prezența nivelului hidrostatic sub suprafața uh, uh, terestră. Uh, o idee care se poate lansa, scoaterea din zăcământ a acestui gaz și acestor substanțe bitumineoase impermeabile se poate face prin injecție de CO2, ceea ce în perspectivă ar putea să rezolve și problema efectelor de seră pentru că CO2-ul combinat cu, cu apa și introdus acolo ar putea să genereze o fluidizare a acestor, a acestor substanțe. Uh, pentru că vin și din România și pentru că România este membră a Uniunii Europene, dacă vorbim de interesul pe care rezervele noastre și potențialul gazeifer îl reprezintă, iată vârstele geologice în care s-ar putea găsi și unitățile, poziția pe harta României în Carpații Oriental, în platforma mezică, în platforma moldovenească, în platforma Bârladului, în depresiunea getică, în depresiunea panonică, în bazinul Transilvaniei și nu, în ultimul rând, în uh, Marea Neagră, acolo unde de curând s-au uh, descoperit noi cantități importante de gaze convenționale. Uh, cu asemenea hartă înseamnă că avem un, un potențial, sunt îndeplinite foarte multe din condițiile cerute pentru ca aceste formațiuni să devină producătoare de termogaz. Așa arată o deschidere naturală din Carpați, în care, mm, uh, din care s-au luat probe, din care s-au făcut analize după toate criteriile pe care le-am prezentat și uh, care pot să pună în evidență asemenea parametri. Deci munca geologului pentru punerea în evidență a identificării uh, unor asemenea substanțe înseamnă o activitate uh, de teren pe deschideri naturale și pe carotele care s-au extras în decursul anilor, în așa fel încât să spunem că faza de cercetare a fost încheiată, că faza de prospecțiune a fost încheiată, deci proiectarea pe o hartă a acestor locuri este cunoscută și putem trece la ceea ce înseamnă explorare pentru a răspunde la întrebarea dacă să merită costurile pentru exploatarea uh, acestora. Uh, o diagramă ar putea să arate uh, așa, în care, iată, avem aici faza de inițiere cu faza de cercetare, faza de evaluare, explorare și dezvoltare, uh, o diagramă care arată că în acest stadiu se află țările din domeniul uh, carpatic, care nu am investit cât trebuie, aici se află câteva țări din Europa, printre care Polonia, Franța și Germania, care au investit și cunosc mai mult despre ceea ce înseamnă nu resursa în sine, ci rezerva. Resursa este identificarea acelei formațiuni care are astfel de proprietăți, iar rezerva înseamnă acel ansamblu de activități pe care le desfășurăm, care conduc la calcularea volumelor pe care aceste substanțe le au acolo. Și Statele Unite și China au trecut la exploatare. Deci în paralel cu aceste activități, am convingerea că trebuie să acordăm o atenție studiilor de impact asupra mediului, pentru că, ca în orice altă situație care uh, reprezintă o exploatare de tip minier sau o exploatare de tip petrolist, există riscuri de contaminare și de poluare a mediului. De asemenea, legislația Uh, cadrul legislativ poate de la început să fie stabilit pentru că se cunosc datele problemei. Nu trebuie să așteptăm să avem primele rezultate ale explorării pentru a evalua astfel de lucruri. Uh, în continuarea domnului Adman aș uh, arăta că fracturarea hidraulică ca metodă importantă și necesară în evaluarea și în final în exploatarea acestor formațiuni este o metodă Uh, aș spune clasică pentru că ea se folosește din anii 60-70. Până de curând lumea nu s-a sezizat de ce s-a întâmplat până acum cu efectele fracturării hidrologice atât asupra apei, cât și ceea ce se numește un efect de tip seismic, adică apariția unor vibrații care ar putea fi dăunătoare. Uh, ce trebuie să știm în legătură cu acest lucru? Că apele despre care discutăm au o anumită poziție în resursele convenționale, cum, cum vedeți uh, aici în, în stânga, așa zisele ape de zăcământ peste care țițeiul stă și care au în structurile respective gazele într-un cap de gaze, uh, față de ceea ce înseamnă recursele, resursele necondiționale despre care discutăm și care sunt acestea de aici. Uh, când discutăm despre apă în fracturarea hidraulică, atunci evident că ar trebui să cunoaștem cantitățile de apă care sunt necesare, ele într-adevăr sunt uh, foarte mari, aceasta este o problemă și că aceste uh, cantități uh, de apă uh, pot fi <coughs> la un moment dat, uh, sau cele care se utilizează, sunt un amestec de apă cu nisip, 99,5% și 0,5% înseamnă acești aditivi care se folosesc într-o rețetă care este a fiecărei companii și care depinde de structura geologică a locului în care se amplasează sonda respectivă. Pentru că succesiunea de strate despre care vorbim poate să aibă la un moment dat sare sau o altă substanță care poate fi dizolvată în mod natural și nu numai în urma acestor și care să schimbe chimismul apelor care s-ar întoarce la suprafață. Dar o parte din substanțele folosite sunt folosite, să regăsesc astăzi și în foarte multe produse, să spunem numai de gen uh, uh, cosmetic, că elemente, metale grele, se găsesc în formațiunile care se află la suprafață. Ele sunt conținute în mineralele care alcătuiesc aceste formațiuni. Ele pot ieși din sistem când plouă foarte mult în regimele umede și aceste metale grele să ajungă în, în râuri sau în fântânile oamenilor. Am luat spre comparație câteva valori care pun alături conținuturile de metale grele în uh, argile, deci în aceste tipuri de formațiuni și din celelalte tipuri de roci care formează scoarța terestră și pe care nu le putem evita și în mod natural aceste conținuturi în aceste formațiuni sunt în general mai mari. Ele nu depășesc în, însă pragurile, de foarte multe ori în pragurile de atenție ale formațiunilor uh, respective. Sistemul de apă care se folosește este un sistem aproape uh, complet uh, închis. S-a discutat despre radioactivitate. Radioactivitatea argilelor este în mod natural mai mare decât a celorlalte formațiuni, atunci să nu ne mirăm de ce uh, atunci când întâlnim un semnal de tip uh, radioactiv, acesta ar putea fi generat așa cum el este astfel generat, pentru că prezența lui acolo pe uh, zona de cercetare corespunde cu existența unui astfel de orizont. În fine, fracturarea uh, hidraulică se face treptat, se spune că ea ar determina niște tipuri de seisme, niște tipuri de seisme care se înscriu 1-2 pe scara riftă și care sunt câte 100 de un milion pe zi care se petrec în lume sau de scara 2, 100 de mii de astfel de mișcări pe zi, care în orice caz nu au un efect asupra construcțiilor. Sigur că discuția aceasta ar trebui continuată în raport cu <clears throat> în raport cu uh, calitatea zonelor respective, pentru că într-un fel se manifestă uh, mișcările seismice naturale în zonele de platformă, adică în zonele acestea mult mai plate, cu o anumită structură, față de ceea ce numim noi zonele de orogen, acelea care au altă structură. În concluzie, Uh, există un potențial uh, în Europa, el trebuie căutat la adâncimi mai mari de 3500 de metri, vârsta este foarte veche și uh, uh, sunt necesare investiții pentru ca să se poată obține toți acești parametri necesari de valoare potențialului. Vă mulțumesc foarte mult și mă scuzați dacă am depășit puțin. Thank you very much. Mulțumim. Scuzați-mă că v-am reamintit de pășit timpul alocat. Da, trebuie să și aici să respectăm un program. Bun, uh, s-a înscris la cuvânt doamna Colasca Bobinska. Ați cerut cuvântul, nu? Nu, așa mi s-a spus. Da, bine. Doamna Cohlarska Bobinska, uh, ceea, problema mea cu aceste două rapoarte e că Uh, ele parcă diferă în conținut. Eu am înțeles că, sigur, e foarte dificil subiectul, e de asemenea nou și așa mai departe. Însă, primul raport parcă a cuprins toate aspectele negative ale gazului de șist, care ar putea fi eliminate. Și e frapant. Am discutat deja acest nou raport în uh, comisiile noastre parlamentare și se pare că noile date nu prea diferă de cele vechi, de exemplu emisiile de dioxid de carbon uh, cu ocazia producerii de uh, gaz de șist. Acum s-au făcut descoperiri care vă contrazic. Mă spuneți că gazul adus din Rusia Uh, înseamnă mai puține emisii de dioxid de carbon decât dacă s-ar produce local gaz de șist, dacă am înțeles eu bine. Uh, a spus, cred că ăsta este ultimul raport al Comisiei Europene, care afirmă, dar uh, acest raport afirmă, ceva, afirmă total altceva, și anume că gazul de șist sau extragerea lui, extracția lui, nu produce cantități însemnate de dioxid de carbon. Deci aș dori ambii invitați, uh, cumva, dacă îmi pot răspunde. Mulțumesc, domnul Șimanski. Mulțumesc, am înțeles că am trecut la partea următoare și acum avem timp de discuții. Eh, vreau să spun că mă dezamăgește puțin ceea ce am auzit, pentru că deja eh, am luat la cunoștință aceste concluzii încă de un an și jumătate. Și acum un an și jumătate au fost aceleași concluzii. Vreau să spun că evaluarea de risc propusă de eh, domnul reprezentant al companiei acesteia private Ludwig Bolkov nu e confirmată de alte studii făcute de unele guverne sau unele universități. E foarte bizar că vedem pentru prima oară că riscul se evaluează ca fiind unul ridicat în aproape fiecare categorie. E singurul studiu pe care îl știu eu care ajunge la asemenea concluzii. Și e păcat. E păcat că nu ține cont de uh, evoluțiile pozitive din industrie, mai ales uh, transparența chimică, iată, evoluții uh, extraordinare. Am Eh, văzut asta în raportul votat la ENVI și la ITRE, în aceste două comisii, și ne puteam aștepta eh, ca aceste două rapoarte să fie salutate pozitiv de industrie și cred că și de cetățenii noștri. Dar acestea nu sunt reflectate în raportul eh, pe care l-am auzit aici. Și cel mai uimitor mi se pare faptul că ați avut una, la dispoziție un an și jumătate să studiați noile date în legătură cu dezvoltarea gazului de șist în Europa. În Polonia, în Pomerania, din Polonia, un institut geologic de fapt, e unicul institut geologic care a făcut un studiu exhaustiv uh, la fața locului și Uh, s-a utilizat acolo fracturarea uh, hidraulică. Este un raport oficial în legătură cu efectele seismice asupra uh, apei, amprenta de carbon și așa mai departe. Și sunt acolo multe informații în legătură cu posibilitatea de a aplica standardele europene în această tehnologie complicată. Eu nu pot să înțeleg motivul pentru care în raportul dumneavoastră nu se menționează nici măcar o singură dată raportul, studiul care s-a efectuat în Polonia. Da, două minute uh, fiecare pentru un răspuns, vă rog. Întrebările care s-au... Uh, aș uh, răspunde în felul următor. Este foarte important cum culegem datele și ce dorim să arătăm cu ele. Aceasta ar fi o, o primă observație. A doua observație ar fi faptul că dacă rezervele cresc, uh, Uh, în Europa, rezervele de gaz metan, atunci este foarte clar că scad importurile și acest lucru nu convine poate celor care exportă acum cantități mari de gaz pe prețuri foarte ridicate. Uh, aș propune o analiză comparativă asupra uh, potențialului între convențional și neconvențional și mai ales asupra a ceea ce a însemnat efectul forajelor cu fracturare hidraulică care s-au efectuat din anii 70 până astăzi, ce efecte au avut acestea. Ele se analizează astăzi foarte, câteva cazuri, poate nu foarte multe, știm din Statele Unite că se fac sute de mii de foraje și din ele au însemnat câteva accidente care s-au petrecut. Știm de ce s-au petrecut acele accidente, deci să explicăm până la capăt lucrurile. Și atunci, ă, aceste, dacă s-ar pune față în față, ce efecte legate de contaminarea apelor, 1, și 2, legate de nașterea, declanșarea unor mișcări seismice. Pentru un geolog, vă spun, este ilar să invocăm acest motiv știind condițiile în care se pot face uh, apărea seisme dăunătoare, cu ele în față am rezolvat această ne-am apropiat de rezolvarea acestei probleme. Și să nu uităm că ați spus dumneavoastră de monitorizare, efectiv, dacă facem monitorizarea și facem o lege care să impună monitorizarea la locul în care avem intenția să facem astfel de lucruri, atunci, într-o transparență totală și într-o verificare a acestor lucruri, cred că ne apropiem de adevăr. Vă mulțumesc. Dacă am răspuns. I'm coming to the question. Minska, cu aspectele negative subliniate în raportul nostru. Eu poate aș folosi altă expresie. E vorba de riscuri mai degrabă. Eu înțeleg că misiunea noastră aici este să analizăm riscurile și nu aspectele pozitive, deoarece acestea, din câte înțeleg eu, sunt uh, oportunitățile de natură economică. Dar nu ăsta a fost obiectul prezentării mele. Sigur, Comisia Europeană uh, are un raport, a menționat acest lucru la început de doamna președintă raport publicat aproximativ acum, în urmă cu trei săptămâni, și deci trebuie să spun că eu am înțeles că nu ni s-a cerut, sau mie mi s-a cerut să analizez din punct de vedere științific care anume sunt riscurile și în ce măsură pot fi ele uh, atenuate sau uh, combătute. În ce privește echilibrul uh, dioxidului de carbon, aveți dreptate. Studiul comandat de Comisia Europeană și publicat acum trei săptămâni a ajuns la concluzia că Mm, echilibrul gazelor cu efect de seră e mai bun decât dacă se importă gaz din Rusia. Am încercat să subliniez faptul că există o, mm, un argument uh, contra. Rezultatele uh, vi le-am prezentat deja. Uh, e vorba de faptul că în studiu autorii spun că există practic un conținut zero de uh, dioxid de carbon în gazul extras. Bun, informațiile din Germania, provenite de la ExxonMobil, uh, după fracturările efectuate, câteva cazuri doar, indică faptul că există un conținut de 3 până la 5% de dioxid de carbon în gazul extras. Deci asta trebuie adăugat la uh, acest echilibru uh, rezultat în studiul de Ivan Și acum în SUA, Există un teren de la Antrim, care este unul, un teren din Michigan folosit de mult timp și are conținut de dioxid de carbon uh, în gazul extras de peste 30%. Deci noi aici uh, am avut un, un cazul cel mai negativ cu 30% și uh, am, am, a trebuit să vedem care este impactul unui altare conținut și eu vreau să subliniez din nou că în primul rând avem managementul și tehnologia pentru a reduce emisiile însă nu se poate influența conținutul gazelor extrase. Președinte, mulțumim. Putem trece acum la prezentarea petiției, primei petiții primite din Franța, prezentată de petiționarea doamna Daniel Favari. Și îi dau cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor prin lupta pe care o ducem zi de zi, în mod benevol, încercăm să apărăm mediul, planeta și biodiversitatea care sunt amenințate. Nimeni nu ignoră acum că încălzirea climatică e, se află cu 90% la origine, de origine antropică și că asta va duce la tulburări fără precedent asupra biosferei și întregii omeniri. Necesitatea este deci imperioasă de a ne convinge liderii că nevoile noastre actuale nu trebuie să compromită capacitatea generațiilor viitoare să satisfacă propriile nevoi. Această luptă o ducem de asemenea pentru a contracara impactul incomensurabil, consecințele subevaluate ale exploatării, care nu va fi niciodată sigur, orică, oricare, oricât de modern ar fi tehnica, a gazelor și uleiurilor de șist. Dacă guvernul francez menține interdicția doar a fracturării hidraulice, ipoteza unei explorări prin noile metode nu este exclusă și companiile lucrează la aceasta. Aș face aici o paranteză, să vorbim mult de fracturarea hidraulică, însă apar noi metode, cum ar fi fracturarea cu heliu sau dioxid de carbon, după cum au spus experții de altfel. Însă, ori nu va exista un proces industrial 100% ecologic pentru acest tip de extracție. Situația economică actuală nu va fi soluționată de această energie de diversiune care ne îndepărtează de o economie durabilă, ci prin recursul la energiile regenerabile pentru crearea de locuri de muncă prin energiile fosile este un mit o mână de lucru foarte tehnică uh, fiind necesară pentru asemenea activitate. În ce privește gazele de șist, sunt uh, câteva elemente esențiale pentru un punct de plecare, de exemplu extracția de doar 20% de uleiuri și gaze de șist conținute în shale, precum și uh, rapida dispariție a producției sale, cum uh, rezultă din studiile recente din UE fracturarea creată artificial înaintea extracției din necesitatea de a elibera metanul conținut în uh, roca mamă ocazionează un proces irreversibil de scurgere a gazului în falile naturale sau create artificial. Această migrație se va uh, uh, uh continua timp de zeci, zeci de ani de zile și nicio operație sau soluție tehnică nu va fi disponibilă pentru a repune shell în statul său de impermeabilitate originală. Niciun organism nu poate prevedea consecințele, mai ales că se poate face o suprapunere cu volumul potențial de CO2. Un alt studiu efectuat de 27 de uh, oameni de știință de la Universitatea în Boulder demonstrează că emisia și scurgerile de metan au o putere de încălzire a climei de aproximativ 25 de ori mai mare decât CO2-ul. Argumentele care spun că riscurile de, de poluare a apelor um, pot fi cauzate de defecte în țevi Uh, sunt uh, practic false, pentru că există o tendință naturală uh, spre dispersiunea acestei componente volatile. Chiar după ce se închid puțurile, 25 de seismografe au fost monitorizate în Texas timp de aproape 2 ani și au permis să se detecteze cu tremure de foarte slabă intensitate, dar având epicentru în regiunile unde avuseseră loc injecții însemnate, pentru că oricare ar fi tehnica, fracturarea destabilizează masa compactă a subsolului. Dacă, după cum a indicat Comisia, nicio nouă normă, uh, și aici uh, fac o referire la un atelier din 25 februarie, nicio nouă normă nu este necesară pentru a reglementa această exploatare, aplicarea reglementărilor europene, europene dificilă pentru că e principal, în principal legată de produsele și aș adăuga eu cu uh, referire la uh, precedenta versiune, au fost identificate uh, nouă lacune în precedenta versiune a impactului acestor gaze asupra extragerii de petrol, asupra mediului și oamenilor, precum și absența unor activități de explorare și de exploatare a gazelor și uleiurilor de șist, directivele care se referă la limitarea emisiilor anumitor uh, produse pol, uh, care poluează atmosfera sau prevenirii și reducerii integrate ale poluării. Deoarece politica Uniunii în domeniul mediului vizează un nivel de protecție ridicat, a trebuit să subscriem ceea ce ne-a recomandat OCDE-ul prin generalizarea unor mecanisme pentru că a polua costă mai scump decât uh, a respecta mediul și sigur, există directive în acest sens. Aici uh, uh, reluăm și noi recomandările Consiliului Economic, Social și de Mediu din Franța de uh, a veghea la aplicarea acestui principiu pentru ca Uniunea Europeană să-și stabilească un obiectiv de zero impact și că în organizarea statelor membre funcția de reglementare și de control să fie separate foarte clar ca să ne asigurăm că preocupările de mediu sunt Uh, respectate. De asemenea, aderăm la suprimarea nișelor fiscale și a subvențiilor pentru energiile fosile și la necesitatea de a include activitățile legate de extragerea gazului la anexa 3 a directivei privind responsabilitatea de mediu ca să constrângem operatorii să instaureze o garanție financiară obligatorie și uh, să respecte niște exigențe în ce privește asigurarea unei responsabilități civile profesionale și de uh, mediu pentru a acoperi orice daună cauzată prin activitățile lor și pentru a oferi o siguranță juridică cetățenilor în cauză. Dacă există o amenințare iminentă de prejudiciu de mediu, autoritatea competentă din fiecare stat poate obliga compania să ia măsurile preventive care se impun, ca apoi să recupere pagubele respective. Însă trebuie să ne mai, uh, să mai rezolvăm problema asigurărilor, pentru că uh, accidentele în industria minieră costă foarte scump. Vedem că rămân incertitudini juridice, deși noțiunea de prejudiciu ecologic a fost uh, stabilită prin jurisprudența procesului ERICA pentru a determina, de exemplu, la la ce volum trebuie să facem o activitate de depoluare pentru a reuși să reabilităm un sit, mai ales când acolo au avut loc mai multe activități industriale. Mulțumesc pentru atenție. D'avoir bien voulu nous recevoir en observ en observa... Mulțumesc că ați uh, avut binevoința de a uh, uh, ține cont de observațiile noastre. Uh, mulțumim că uh, ați citit analiza noastră a regulamentului și astfel ne permite să acționăm împotriva degradării solurilor la nivel european și o reformă a carbonului european e necesară și pe 19 februarie Parlamentul se va pronunța și e nevoie și de o nouă paradigmă a unui model durabil pentru că practic sunt în joc propriile noastre limite. Am, am ajuns să epuizăm propriile noastre limite. Mulțumim! Mulțumim! Mai sunt doi petiționari pe același subiect din România, primul e asociația drepturilor civile, uh, care spune că este în dezacord cu explorarea, de, uh, uh, explorarea și exploatarea gazelor de șist de la Vama Veche și Constanța, exprimându-și îngrijorarea față de posibilitatea distrugerii pânzei freatice din zona litoralului românesc. Asociația solicită blocarea sau sistarea temporară a proiectului până la realizarea unui referendum pe această temă. Cea a doua petiție e vorba de domnul Vasile Stan, care se opune exploatării gazelor de șist. Afirmă că în majoritatea cazurilor, în majoritatea rocilor mamă, generarea se face în milioane de ani la temperaturi cuprinse între 100 și 150 de grade. Menționează riscurile pe care exploatarea gazelor le poate avea asupra sănătății, îl citează pe endocrinologul Adam Lowe de la Whale Cornell Medical College din New York, care este de părere că trebuie impus un moratoriu asupra fracturării hidraulice, atâta timp când nu sunt cunoscute toate efectele asupra sănătății umane. Consideră că trebuie exploatate alte căi spre tranziția energetică, în care să se vizeze diminuarea considerabilă a utilizării energiei fosile și nucleare și solicită un moratoriu asupra explorării și exploatării gazelor de șist în Europa. În legătură cu aceste petiții, avem o analiză juridică din Franța și România. Doamna, este vorba de uh, următoarea invitată. O avem pe doamna pe Marta Ballesteros. It's deci, a... Uh, uh, bună ziua, sunt Marta Ballesteros și reprezint uh, Milieu, o um, firmă de um, avocatură cu sediul în uh, Bruxelles. Vă mul- mulțumim uh, Parlamentului pentru că ne-a contactat pentru a ne cere opinia asupra anumitor aspecte legale legate de aceste petiții. Am um, studiat petițiile care ne-au fost uh, înaintate, mai ales uh, cele în, lim în limba franceză. Um, the, and we will be looking mainly to um, the possibility am analizat mai ales posibilitatea unui nou instrument sau a unor noi Uh, dispoziții privind gazele de șist, precum și um, impactul directivei cadru a, privind apele, directiva privind evaluarea de impact asupra mediului, cadrul uh, legislativ european ce privește participarea publică. În rezumat, petițiile pe care le-am uh, citit prezintă mai multe elemente. Unul din aspectele ridicate este lipsa unei analize uh, detaliate a cadrului european. În acest context, posibilitatea sau necesitatea unei legislații specifice uh, cu privire la gazele de șist trebuie luată în considerare. În acest sens, petiționarii au subliniat legislația privind activitățile miniere și au solicitat comisiei să analizeze acest uh, sector și necesitatea de a adopta noi texte legislative. De asemenea, s-au ridicat preocupări legate de uh, excepții uh, de la legislația europeană privind apa, precum și impactul asupra apelor, uh, impact al utilizării substanțelor chimice din aceste mm, uh, tehnologii. S-a vorbit și despre mm, incapacitatea mm, directivei privind valoarea de impact asupra mediului de a lua în considerare și toate problematicile ridicate de gazele de șist, precum și lipsa de coerență între exploatarea și explorarea gazelor de șist și uh, obiectivele politicii energetice mm, uh, europene. Iată așadar aspectele pe care le vom prezenta uh, imediat. nu există legislație la nivel european care să se ocupe în mod specific de gazele de șist. Acest lucru este o certitudine. Comisia Europeană este în curs de a evalua dacă cadrul legislativ european actual este corect și este aplicat în mod adecvat la toate activitățile privind uh, gazele de șist. Antevorbitorii mei au vorbit și ei despre impactul asupra mediului, despre aspectele tehnice și economice. De asemenea, au existat două licitații care au condus la publicarea a două rapoarte suplimentare și s-au analizat atât uh, legislațiile uh, naționale cât și evaluările la nivel european mai ales necesitatea de a exista un cadru de management al riscurilor pentru gazele de șist. În ceea ce privește legislația europeană privind activitățile miniere. Aici uh, nu avem de-a face cu un cadru suficient de cuprinzător. Există patru directive în acest sector, două dintre ele se referă la uh, sănătatea și securitatea uh, lucrătorilor, deci nu se aplică în acest caz. Dar sunt alte două care se aplică, directiva privind deșeurile minere din 2006 și directiva privind autorizarea producției de hidrocarburi. Directiva privind deșeurile din minerit presupune anumite planuri de management și caracteristici pentru um, construcția, managementul și um, mentenanța unităților de depozitarea deșeurilor. De asemenea, se cere acestora să aibă planuri de management, să aibă sisteme de securitate și adoptarea unor planuri interne și externe de gestionare în caz de urgență. De asemenea, se cere utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. Totuși, această legislație acoperă numai deșeurile din minerit și uh, gestionarea lor, dar nu acoperă și extracția explo- și exploatarea gazelor de șist. Din acest motiv, uh, considerăm că aceste texte sunt incomplete. Directiva din 94 uh, privind autorizarea producției de hidrocarburi stabilește anumite reguli pentru liberarea acestor autorizații. Statele membre au posibilitatea să impună anumite condiții în procesul de autorizare în baza um, considerațiilor de protecție a mediului. Totuși, este numai o opțiune aflată la dispoziția statelor membre, nu are un caracter obligatoriu, ca urmare, nu există nicio certitudine că aceste lucruri se întâmplă cu adevărat. Aceste două directive sunt, drept urmare, incomplete și nu furnizează un cadru juridic adecvat pentru uh, minerit și nici pentru um, sectorul producției de hidrocarburi. Comisia Trebuie așadar să adopte o legislație care să acopere și restul aspectelor. Parlamentul în rapoartele care au fost prezentate și votate și care vor fi votate în octombrie ar, arată necesitatea identificării mm, celor mai bune tehnice disponibile, definirea acestora, dezvoltarea acestor uh, tehnici, precum și anumite mm, cerințe privind construcția sondelor, pentru că acestea nu sunt acoperite de cele două mm, directive existente. Aceste cerințe, așadar, se referă numai la um, centrele de depozitare a deșeurilor. În ceea ce privește tratarea gazelor cu efect de seră emise în urma extracției de gaze de șist, cadrul juridic european nu îi obligă pe operatori să raporteze modul în care gestionează aceste și tratează aceste gaze cu efect de seră. activitatea de extracție și exploatare a gazelor de șist nu intră în aplicarea, în câmpul de aplicare a acestor directive. Ca urmare există lacune în acest, în acest domeniu. Și acum Trecând la directiva cadru privind apa, aici este foarte clar că această directivă impune o obligație statelor membre de a atinge un uh, stadiu um, bun al apelor din punct de vedere ecologic și de asemenea Uh, cere o protecție a surselor de apă de, uh, față de exploatarea, de, de efectele negative pe care le-ar putea exploatarea gazelor de șist. Totuși, nu există uh, niciun fel de dispoziții concrete în acest sens, lucru pe care Parlamentul l-a cerut Comisiei. Există de asemenea anumite derogări posibile de la directiva cadru privind apa pe, în ceea ce privește controlele Aceste derogări sau aceste excepții de la controle sunt posibile numai dacă activitatea se dovedește a nu avea un impact semnificativ. În um, luările de cuvânt anterioare am văzut că exploatarea gazelor de șist ar avea foarte multe efecte asupra mediului și articolul 11.3 din uh, articolul uh, din uh, directiva 4 privind apa nu este aplicabil. De asemenea, nu se reglementează procesul de extracție, ci se pune accentul pe procesul de autorizare, ca urmare impactul asupra apelor de mm, apelor subterane nu este aplicabil. În articolul 11.3 se vorbește despre posibilitatea autorizării injectării de apă care conține substanțe din minerit sau din producția de hidrocarburi. Uh, iarăși un aspect prezentat în lorile de cuvânt anterioare și este foarte clar că Comisia a publicat uh, o notă pentru a clarifica aceste lucruri, spunând că nu e vorba despre uh, aceeași autorizație cu cea din cazul fracturării. Totuși, din punct de vedere juridic, lucrurile nu sunt foarte clare, adică există o nesiguranță juridică tocmai pentru că aceste aspecte nu sunt uh, specificate în lege. Uh, clarificarea a fost făcută de comisie într-o comunicare, însă credem că este nevoie de o clarificare în corpul legislativ. Vă mulțumesc Mulțumesc! De asemenea, continuând cu directiva privind impactul, um, evaluarea de impact asupra mediului, obligația de a realiza o astfel de um, evaluare se referă la activitățile listate în anexa 1. De asemenea, statele membre au posibilitatea să decidă și să reglementeze criteriile și pragurile pornind de la care este nevoie de o evaluare de impact asupra uh, mediului uh, pentru activitățile care nu se află în anexa 1, ci se află în anexa 2. Pentru extracția gazelor și exploatarea hidrocarburilor există un prag de care vorbește despre uh, proiecte care își propun extracția a 500.000 de, de metri cubi pe zi. Astfel de eh, proiecte așadar trebuie să fie supuse unei analize de impact. Este clar că proiectele de gaze de șist eh, ating acest prag și ca urmare ar putea exista Uh, o interpretare divergentă în statele membre asupra necesității sau nu de a face o analiză de impact. De unde nesiguranța juridică. Ca urmare, pentru mai multă claritate juridică, ar trebui să se spună sau să se clarifice lucrurile în legislație și în anexa 1 să fie incluse și activitățile de producție de gaze de șist. Ca să fie foarte clar că este obligatoriu să se elaboreze evaluări de impact pentru aceste proiecte. Acum, în ceea ce privește participarea și consultările publice, Convenția uh, Arhus din 2001 și uh, directiva din 2003 au adus uh, o modificare a directivei privind evaluarea de impact a mediului și a um, celorlalte uh, celorlaltor directive, tocmai pentru a actualiza partea de participare și consultare publică. Convenția Arhus are trei piloni, accesul la informație, participarea publică și accesul la justiție. Această directivă se va aplica numai elementelor legate de participarea publică și pentru că nu este clar dacă uh, aceste proiecte vor intra la obligația de a realiza o evaluare de impact. Din nou, nu este sigur dacă va fi nevoie și de participarea publică. În conformitate cu uh, directiva privind uh, deșeurile din minerit, există o obligație de participare publică, fie că e vorba de procesul de autorizare, fie că e vorba despre uh, autorizarea centrelor de depozitare a deșeurilor. Însă, necesitatea participării publice și a consultărilor publice în domeniul activităților de exploatare a gazelor de șist nu este deloc clară și trebuie să fie um, clarificată în contextul legislativ actual. De asemenea, Uniunea Europeană are uh, competențe în plan energetic, în plan industrial, a adoptat legislații în acest sens și ca urmare Uniunea Europeană are competența pentru a asigura aplicarea acestor prevederi, precum și competența de a le modifica. Însă, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, s-a adoptat un nou articol care reglementează politica energetică și unul din obiectivele acestui articol 194 este să asigure securitatea energetică și legislația privind gazele de șist ar trebui să se încadreze la acest obiectiv. Totuși, acest articol stipulează că orice măsuri care afectează statele, uh, um, opțiunile uh, deci nu pot fi adoptate um, uh, măsuri care să um, afecteze capacitatea statelor membre de a decide mixul energetic, pentru că acest lucru ar însemna o reducere a suveranității statelor membre. De aceea trebuie găsit temel juridic mai degrabă în articolul 192 sau 191 care vorbesc despre uh, cerințele de mediu. Și totuși, acest lucru nu este neapărat um, posibil să se întâmple pentru că orice prevedere legislativă Uh, din acest domeniu ar trebui să se bazeze din punct de vedere juridic, să-și aibă temeiul juridic uh, în articolul uh, referitor la energie. Totuși, Uniunea Europeană are competența de a adopta o legislație care să impună condiții în baza considerațiilor de mediu în domeniul exploatării gazelor de șist. Și aceste măsuri pot fi adoptate fie prin unanimitate, dacă uh, se consideră că există uh, o posibilitate de afectare a capacităților statelor membre de a opta pentru mixul energetic sau dacă se consideră că această posibilitate este mai redusă, atunci uh, procesul legislativ poate să fie adoptat prin uh, codecizie. Acum, cadrul de politici peste care voi sări și voi trece direct la uh, concluzii, care sunt legate și ele, bineînțeles, de politici. Este clar că legislația europeană are anumite lacune și Comisia Europeană încearcă să evalueze care ar fi um, cadrul juridic cel mai potrivit. Există, sigur, mai multe opțiuni. Uh, legislația privind uh, mediul, legislația privind mineritul, activitățile minere. Uh, și există necesitatea adoptării de noi texte legislative și necesitatea impunerii de criterii de mediu, dar nu uh, și necesitatea interzicerii acestor activități. Tehnologiile trebuie să fie evaluate echilibrându-se Um, obiectivele economice și obiectivele de, legate de siguranța uh, aprovizionării cu energie, care așadar să fie echilibrate și cu obiectivele de decarbonizare și de promovare a surselor de energie regenerabile. Doamna președinte, mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Boștinaru. Grație, onorevole președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o primă concluzie. Avem aici uh, doi oameni de știință care ne-au uh, prezentat uh, două prezentări care, din multe puncte de vedere, sunt în conflict. Și asta arată cât de importantă este dezbaterea de astăzi și cât de oportună este organizarea acestei audieri și cât de necesar este ca Uniunea Europeană să fie dotată până la urmă cu instrumentele juridice și instituționale pentru a gestiona problema gazelor de șist. Acum uh, voi vorbi în română pentru că avem și o petiție din România și aș vrea să vorbesc și în numele cetățenilor europeni care trăiesc și în țara mea. Stat în dezbatere că sunt două abordări. Una o respingere necondiționată a ideii de exploatare a gazului de șist, bazată mai degrabă pe fundamente științifice uh, sumare, ca și o susținere necondiționată a exploatării gazului, dând expresia lobby-ului industrial foarte puternic, dar care de asemenea neagă evidențe științifice, tehnologice, de care trebuie ținut cont. Ca de obicei, adevărul este undeva la mijloc și chiar dezbaterea de astăzi confirmă acest lucru. Așadar, ce am putea să constatăm, ținând cont că, în mod cert, cetățenii europeni, fie ei în Franța, Bulgaria, România, Polonia, au dreptate să fie îngrijorați. Ei sunt îngrijorați pentru că informația necesară le lipsește sunt îngrijorați pentru că dialogul dintre autoritățile publice și comunități lipsește. Sunt îngrijorați că multinaționalele implicate în procesul de explorare, exploatare, cel mai adesea refuză dialogul cu comunitatea, că cel mai adesea contractele de explorare sunt clasificate, ca în cazul țării mele România, ceea ce este aberant. Cum să câștigi transparență când ai contracte clasificate? Așadar, o primă constatare, trebuie să apărăm aici, în Comisia de Petiții, interesele cetățenilor și ale comunităților și să impunem Uniunii Europene și statelor membre transparență. Transparență în dialogul dintre autorități, comunități și cetățeni. Al doilea element important, cred că este nevoia de a lua în considerație existența unor probleme reale în exploatarea gazelor de șist probleme apărute și prezentate de literatura de specialitate. Aceste lucruri nu pot fi prezentate doar uh, în mod ieftin ca manipularea marilor producători de gaze naturale care ar dori să-și mențină monopolul pe piață. Sunt convins că multinaționalele din industria gazului natural nu sunt niște sfinți și nu sunt inocente. Dar a spune că literatura care evidențiază catastrofe, accidente, riscuri, este doar inspirată de această motivație, este pentru mine inacceptabilă. Al doilea lucru important, cred că și acest lucru a fost confirmat de firma de uh, avocați, firma de expertiză legală, nevoia urgentă a adoptării unei legislații europene complete, comprehensive, detaliate pe acest domeniu, care să răspundă nevoii și preocupărilor și îngrijorării cetățenilor europeni, dar și nevoii statelor membre de a accesa această resursă energetică într-un context în care monopolul gazelor tinde să facă factura la energie pericolul public numărul unu pentru mulți dintre cetățenii noștri. Așa încât trebuie să păstrăm petițiile deschise, numărul unu. Numărul doi, să intrăm într-un dialog instituționalizat cu comisiile ENVI și ITRE pentru a realiza împreună o abordare a Parlamentului European în această direcție. Sugerez adoptarea unei rezoluții a Parlamentului European în domeniul Shell gazului și în egală măsură un dialog instituționalizat cu DG Envy, DG Industry și DG Energy pentru a ne asigura că într-un timp rezonabil Uniunea Europeană va adopta legislație nouă și va adopta amendamentele necesare legislației existente care nu e pregătită să răspundă la întrebările evidențiate de ambii contributori, ambii oameni de știință prezenți aici și mulți alții care sunt în afara acestei săli. Cred că dacă vom face așa, nu vom uh, uh, face decât să încurajăm progresul tehnologic și posibilitatea Uniunii de a accesa această resursă, dar în egală măsură să disipăm preocuparea, îngrijorarea legitimă a cetățenilor. Este limpede, nu poate fi un, o interdicție a explorării, cel puțin. Sunt convins că explorările se pot derula, dar mai este o remarcă și cu aceasta chiar închei. Este clar că trebuie să avem strategic environment impact assessment și nu Environment Impact Assessment, pentru că este vorba de efecte cumulative extrem de ample, procese extrem de sofisticate care nu pot fi evidențiate decât de Strategic Environment Impact Assessment și trebuie să ne, să ne asigurăm printr-o normă legală europeană că standardele în materie de acceptabilitate a Environment Impact Assessment și strategic Environment Impact Assessment nu vor fi cele impuse de multinaționale, ci cele eh, impuse de comunitatea științifică, academică și de Parlamentul European și Comisia Europeană, pentru că altfel vom fi captivi intereselor multinaționale care nu totdeauna sunt friendly to the European citizens. Mulțumesc. Thank you very much to all. Thank you, Mr. Mulțumesc. Și acum, domnul Limanski. Acum am doar o întrebare, domnul Limanski. O întrebare. Conform tratatelor, Comisia Europeană e gardianul tratatelor. Gardianul cadrului juridic al Uniunii. Aș dori un comentariu foarte strict în legătură cu faptul că, iată, Comisia Europeană, în orice declarație oficială pe care o emite, spune foarte clar că acquis comunitar, cadrul juridic european, dacă este aplicat așa cum trebuie în statele membre, rezolvă toate problemele legate de extracția, explorarea și așa mai departe a gazelor de șist, asta înseamnă că nu e nevoie să mai schimbăm nimic din legislația europeană deoarece acquis comunitar deja cuprinde cele mai bune standarde uh, care se referă de asemenea și la uh, această activitate industrială specifică. Thank you. Mulțumesc. Ja, mein Name ist Sabine Wils. Ich bin... Laura Mulțumesc. Mă numesc uh, Sabine Wils. Sunt membra Comisiei de Mediu. Uh, sunt uh, din... Provin din Germania și uh, sigur că încurajez inițiativele care se opun activității de fracturare hidraulică, pentru că aceasta are efecte importante asupra mediului prezentate astăzi, de exemplu asupra apei potabile care poate fi poluată. În uh, Germania mm, a fost o întreagă discuție Uh, între grupul nostru parlamentar de stânga și uh, compania care exploatează apele. Nu știe nimeni exact cum se întâmplă lucrurile, de situația este foarte tulbure dacă tot vorbim despre ape, și uh, poluarea este transfrontalieră și nu știu cum anume un proces de fracturare hidraulică ar putea să fie compatibil cu directiva cadru uh, pentru, privind apa, deoarece se interzice orice fel de înrăutățire a situației. Dar când auzim că există produse chimice care rămân în sol și care nu mai pot fi eliminate după acest proces de fracturare și dacă după aceea apa uh, se ridică la suprafață, uh, și uh, asta însemnând că o serie de metale grele urcă la suprafață, păi, înseamnă că se, poate să se ivească o situație în care se poluează și râurile sau lacurile. Oricum, trebuie făcut ceva în domeniul legislativ, în legislația de mediu. Trebuie create condițiile necesare în legislația de mediu uh, pentru a reglementa și fracturarea, pentru că uh, sunt multe țări în care acest proces al fracturării hidraulice trebuie să uh, respecte normele dreptului mineritului, de exemplu, legislației în privința mineritului. Deci și aici trebuie să reglementăm foarte bine lucrurile și uh, eu nu uh, eu una mă opun oricărui, oricărui tip de autorizare acordată fracturării, dar bine, trebuie văzut de la caz la caz, desigur. Mulțumesc acum, doamna Colarska. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumim, doamnă, pentru uh, o cuvântare atât de interesantă. Uh, haideți să încercăm să clarificăm lucrurile. Gazul de șist este un gaz ca oricare altul. Acum, dincolo de această distinție între convențional și neconvențional, aspectul neconvențional e că acest gaz este extras într-un mod diferit. Deci atunci când vorbim de gazul de șist, avem impresia că vorbim de un lucru complet diferit sau care e reglementat într-un mod complet diferit. Eh, care nu se aseamănă cu nimic altceva, ceva complet nou. Sigur că există diverse surse eh, de gaz eh, și nu putem vorbi de o legislație specifică, cred eu, pentru această sursă specifică de gaz, pentru că nu vorbim de legislație europeană în legătură cu fiecare formă de combustibil fosil, de exemplu petrol. Și atunci trebuie să vedem uh, cum să adaptăm legislația în mod corespunzător. Și întorcându-mă la cele spuse de domnul Boștinaru, care a menționat uh, situațiile de monopol, care ne uh, silesc să facem anumite lucruri, dar uh, vă dați seama, domnule, că uh, cei care au situație de monopol în gaz nu sunt interesați de exploatarea uh, gazului de șist, pentru că asta ar însemna încălcarea monopolului rusesc, pentru că extracția gazului de șist ar însemna că prețurile a scădea. Deci nu cred că aici sunt uh, implicate uh, monopolurile uh, care să ne impună ceva. Uh, ele nu dorim să facem nimic în legătură cu gazul de șist și nu își doresc ca noi să extragem gazul de șist. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Belie! Mulțumesc, doamnă președintă! Voi fi foarte, foarte succintă. În primul rând vreau să vă mulțumesc și să mulțumesc și secretariatul Comisiei, Comisiei PETI pentru uh, organizarea acestui atelier și acestei audieri, care sper eu că va avea, are ca scop de a asculta vocea cetățenilor europeni și să-i ascultăm pe petiționari. Gazul acest, uh, dezbaterea aceasta referitoare la gazul de șist se face și în Comisia EVI și în Comisia uh, ITRE există o propunere de a lega activitatea acestor două propuneri, uh, comisii, mă scuzați, pentru a face o rezoluție. Noi aici suntem la Comisia pentru Petiții ca să ascultăm mai ales pe cetățenii europeni, pe petiționari uh, sunt nerăbdătoare. Bun, aș putea intra într-o dezbatere juridică în în legătură cu faptul că uh, dreptul uh, uh, nostru comunitar nu, nu este suficient, pentru că avem o nouă sursă de energie. Dumneavoastră spuneți că nu trebuie să inventăm o reglementare specifică în funcție de fiecare sursă de energie, pentru petrol și celelalte. Noi, de la Parlamentul European, în urma ultimelor catastrofe petroliere, astăzi trebuie să adoptăm o nouă reglementare pentru extragerea în larg, astfel încât să Uh, avem securitatea acestei surse petroliere. În domeniul gazelor de șist, da, e o nouă tehnologie, dar nu are nicio importanță dacă vorbim de energie convențională și neconvențională. E vorba de faptul că explorarea și exploatarea gazelor și uleiurilor de șist astăzi se face într-un mod în care, prin tehnologia utilizată, ne face să ne punem problema impactului acestei tehnologii pe care nu l avea exploatarea convențională a gazului, pentru că se face la mare profunzime, adâncime, pentru că se utilizează produse chimice reglementate în Europa, ales prin directiva REACH, pentru că noi dispunem de o reglementare în domeniul protecției apelor, și eu înțeleg că nu avem nevoie de reglementare suplimentară. Eu aș invita statul polonez, care a fost condamnat de mai multe ori pentru că nu a respectat directiva cadru pentru apă, invit să, îl invit să o respecte. Trebuie ca în acest cadru să vedem cum adaptăm directiva cadru uh, privind apa. Uh, am, avem și un studiu de impact avem și un proiect al Comisiei Europene în cadrul revizuirii uh, studiilor de impact la nivel european și Comisia a, anunț, a anunțat acest lucru măcar oficios, dar de un an de zile avem un număr de studii care ne demonstrează din punct de vedere juridic că astăzi explorarea și exploatarea acestor gaze nu intră în cadrul dreptului comunitar așa cum există la ora actuală. Deci e nevoie de o nouă reglementare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei EMI săptămâna trecută a anunțat că Comisia lucrează la o nouă reglementare deci cred că aceste dezbatere sunt justificate și avem lacune în dreptul comunitar față de această nouă sursă de energie și atunci trebuie să avem și o legislație pentru aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! E vorba de o rundă de întrebări și răspunsuri. Nu putem să redeschidem dezbaterea la sfârșit, vă rog. Bun, acum domnul Bulan. Bular. Mulțumesc. Uh, îmi pare rău, n-am o întrebare nume, vă decepționez, dar aș dori să-mi aduc și eu contribuția la uh, lupta împotriva exploatării gazelor de șist. Deci foarte subțint, pentru că n-am o întrebare, cum vă spuneam, doar vreau să spun că, într-adevăr, uh, pe planul de mediu există prejudicii, ba chiar foarte mari. Eu particip și la Comisia pentru Ocupare. Știu că exploatarea gazelor, gazelor de șist a uh, creat 600.000 de locuri de muncă noi, deși în Uniunea Europeană ne batem pentru a crea noi locuri de muncă, pentru că e o problemă gravă la ora actuală, totuși cred că asta nu înseamnă să distrugem mediul înconjurător, chiar dacă se creează noi locuri de muncă. Uh, pentru că nu vom face decât să întârziem dispariția tuturor locurilor de muncă. Deci cred că e urgent ca Uniunea Europeană să își asume uh, propria răspundere și uh, bine că concetățenii noștri ne atrag atenția uh, asupra acestui subiect și aș dori ca și Comisia să ne propună inițiative legislative în acest domeniu. Mulțumesc cu domnul Sonic. Mulțumesc, doamnă președinte voi fi foarte succint. Am ascultat cu atenție uh, această dezbatere de azi și pot uh, să văd că există multe prejudicii, dar de asemenea există și multe atitudini uh, emoționale, uh, sunt multe sensibilități. Unii văd că suspectează pe alții de rele intenții, unii se opun gazului de șist spunând că e vorba doar de interesele industriei care sunt în joc. Alții sunt în favoarea gazului de șist și exploatării acestuia și ei adesea afirmă că preopinenții lor nu fac altceva decât să fie în slujba Gazpromului. Dar dacă avem această atitudine, nu putem face niciun pas înainte, pentru că suspiciuni și afirmații de acest gen nu ne duc nicăieri. Cu toții, sigur, ținem la mediul înconjurător, toți vrem să apărăm mediul cu toate acestea. Asta nu înseamnă, în niciun caz, că la nivel european ar trebui să interzicem uh, aceste activități. De fapt, noi am ă, ar însemna să creăm o imposibilitate de exploatare a gazului de șist. Poate a existat o intenție de acest gen din partea unora. Ă, și cred că asta e problema. Trebuie să dăm ă, deoparte emoțiile. Haideți să avem o dezbatere la rece și haideți să permitem țărilor care doresc să exploateze acest tip de gaz. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, uh, doamna Baesteros, dar doar pentru două minute, vă rog. Mulțumesc. Cred că unele din întrebări deja și-au primit răspunsul, dar pe scurt, succint pot să spun că în legătură cu uh, caracterul complet al acțiului comunitar. Bun, uh, s-a spus asta într-un raport care a fost analizat doar, care a analizat doar aspectul energetic. Dar restul raportelor pe care le-am citit eu spune același lucru și anume că există lacune în legislația comunitară actuală și asta s-a, și spus aici. Și s-a spus de seara de anumiți purtători de cuvânt ai comisiei. Deci, bun, eu încerc să fiu parțial. Eu am spus doar ce scrie în... V-am prezentat doar ce scrie în acele studii. Și există aceste lacune obiective, aș spune eu. În ce privește interdicția, exploatării de uh, gaze de șist, eu aș spune că putem uh, să ne gândim la uh, impunerea unor condiții care să asigure protecția mediului. Uh, inclusiv în ce privește posibilele emisii cu, de gaze de efect de, cu gaze mă scuzați, de gaze cu efect de seră și ar trebui să fie posibil să găsim un echilibru între interesele noastre economice și obiectivul securității de aprovizionare cu energie și, pe de altă parte, protecția mediului. Dar bun, politicienii sunt cei care trebuie să ia hotărâri în acest sens. Dar din punct de vedere juridic, aș spune eu că aceste condiții despre care vorbesc Uh, care să țină cont de protecția mediului și obiectivele de protecție a mediului este posibilă. Uh, în legătură cu legislația din domeniul mineritului și hidrocarburilor, actuala legislație corespunde uh, pe alocuri sau cu anumite aspecte, pentru că directiva pentru evaluarea de impact s-ar ocupa de extragerea, extracția de hidrocarburi într-o anumită măsură dar nu se uh, referă deloc la, gază, la gazele de șist. Deci, evaluarea de impact necesară pentru a acorda autorizația pentru uh, extracția de hidrocarburi sau chiar uh, cerința solvabilității financiare produse în acea directivă nu se referă la tehnologiile specifice ale gazului de șist. Sigur, acquis comunitar nu acoperă toate aspectele producției de energie. În minerit eh, vorbim mai ales de prevederi la nivel național, nu neapărat eh, de drept comunitar. Eh, e vorba de anumite aspecte referitoare la hidrocarburi. Dar unele aspecte ale noilor tehnologii nu uh, apar deloc acolo. Bun, cam asta am discut din punct de vedere juridic. Președinta, mulțumim, doamnă Ballesteros. Și cu asta haideți să trecem la următoarea prezentare. E vorba de o petiție primită din Bulgaria. Uh, petiționarii sunt uh, aici reprezentate de doamna Dușana Zdravkova. Aveți cuvântul. Atău, pozvolați-mi părvu de da, благодаря. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să încep prin a vă mulțumi personal, dumneavoastră și secretariatului Comisiei pentru organizarea acestui atelier. Cred că este un moment foarte oportun, având în vedere rapoartele prezentate în uh, fața Comisiei Envi. Comisia PETI poate fi un fel de arbitru și în fața sa sunt uh, prezentate viziunile cetățenilor care uh, semnează aceste petiții. Nu voi prezenta din nou așadar poziția noastră pentru că am făcut-o deja. Trebuie să economisim timp și uh, aspectele prezentate în această petiție sunt similare cu cele din alte petiții. Sunt uh, ferm convinsă că uh, Parlamentul uh, trebuie să-și asume rolul de protecție a intereselor cetățenilor. Domnule Sonic, nu pot să mă abțin să nu fiu puțin um, emotiv aici. Să și Bulgaria, România, Polonia, Germania sunt multe state implicate în acest domeniu și dacă uh, vă uitați mai bine uh, la harta europeană, veți vedea foarte multe persoane îngrijorate de această situație. Comisia PETI <coughs> ar trebui să se concentreze mai degrabă pe pregătirea unui raport preliminar uh, plenarei acest raport ar trebui să arate numărul de petiționari care au uh, semnat petiții în care își manifestau interesul de a proteja mediul înconjurător. De asemenea, cred că este obligația Parlamentului European să analizeze alternativele, pentru că Este vorba despre regiuni care sunt uh, amenințate de deșertificare. Iată așadar punctele pe care ar trebui să se concentreze Parlamentul European. În ceea ce privește situația Bulgariei, voi spune doar două cuvinte aici. Există un moratoriu și totuși uh, există o comisie parlamentară ad hoc care a fost numită și există riscul uh, anulării moratoriului. Este un risc iminent. Ca urmare, uh, pericolul uh, este destul de important. Domnul Boștinaru a vorbit despre lipsa dialogului mm, între instituții. Petiția noastră a fost semnată de 8.000 de persoane. Și uh, 50.000 de alți uh, cetățeni bulgari au uh, dorit și ei să își adauge semnăturile la această petiție transmisă Parlamentului European. Și aceste persoane doresc instaurarea unui dialog cu Parlamentul European, dialog care să fie unul durabil. Uh, de aceea mă întorc din nou către Comisia PETI și uh, voi face un apel. Știu, știm că există lobbyști, știm că uh, știm cine face lobby pentru marile companii. Totuși, dumneavoastră, membrii Comisiei uh, PETI, sunteți lobbyști cetățenilor europeni și avem încredere în dumneavoastră. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Teresa Voita, care ne va prezenta o petiție primită din Polonia. Szanowny, szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Vin din Polonia și sunt aici pentru a vă vorbi despre impactul politicii poloneze în domeniul gazelor naturale. Vin dintr-o regiune situată între Lovici și Cutno. Nu avem uh, uh, o tradiție în domeniul gazelor de șist. Avem însă niște zăcăminte foarte importante de gaze, unde forarea a început deja, de fapt ea a început lângă Cutno se va injecta dioxid de carbon în subteran pentru extracția gazelor. Iar această zonă agricolă renumită în întreaga lume, renumită pentru tradițiile sale folclorice și pentru frumusețea sa, se află în pericol. De aceea am venit în fața dumneavoastră pentru a vă cere ajutorul, pentru că în Polonia Nimănui nu pare să-i pese, nici măcar președintelui Poloniei, căruia i-am cerut în scris să ne sprijine și să, să, să vină în sprijinul cetățenilor care își doresc să trăiască în siguranță. Și nu am primit niciun răspuns. L-am contactat și pe președintele Parlamentului, domnul Martin Schulz, și dumnealui a transmis scrisoarea noastră către Comisia PETI. Um, îi sunt uh, recunoscătoare în numele a milioane de polonezi. Petiția noastră este disponibilă online. Eu și sora mea suntem coautoarele acestei, uh, acestei petiții semnate de uh, milioane de cetățeni. Au existat cu tremure vibrații care s-au semnalat în, uh, într-o regiune poloneză, tocmai în urma extracției de gaze de șist. se dorește ca două treimi din uh, teritoriul țării noastre să se implice în aceste activități de extracție de gaze de șist. Și atunci mă întreb ce șanse mai avem la o viață în condiții de siguranță. Mă întorc către experții prezenți care înțeleg care sunt riscurile. Știți foarte bine ce cantități de apă se utilizează în procesul de, de fracturare hidraulică. Ne temem că vom pierde accesul la ape curate și sigure. Despre asta vorbește și directiva cadru privind apa. Ea ne garantează accesul la apă curată. În Novici, în luna mai, din luna mai, nu am mai uh, băut apa de la robinet, nici nu am mai utilizat apa de la robinet la spălat, pentru că nu mai am încredere în calitatea acesteia. Și Mă tem că această apă a fost contaminată din cauza forajelor care au loc. De asemenea, am venit să vă cer ajutorul, sprijinul pentru uh, regiunea și pentru țara mea, Polonia. Am venit aici împreună cu sora mea și cer Parlamentului European să acționeze cât mai rapid. Pentru că chiar și cea mai bună legislație nu ne poate uh, garanta siguranța. Și eu și sora mea uh, urmărim îndeaproape mm, schimbările legislative, modificările legislative. Doamnelor și dem- domnilor, oare legea ar fi putut să împiedice consecințele dramatice ale accidentului de la Bituf? când uh, au fost deversate cantități de ape uzate, nimeni nu a putut să ne spună ce conținea o acele ape uzate, care era conținutul lor. Și lucrurile nu s-au rezolvat nici până în prezent și poate că un astfel de discurs sentimental în fața Parlamentului European nu este neapărat cea mai bună idee, sau cel puțin așa mi s-a spus, însă vă rog să nu uitați uh, ceea ce vă spun. Noi în Polonia ne simțim uh, amenințați. Și mm, Amenințarea vine din partea companiilor care nu se gândesc și la interesele noastre și sunt uitate interesele cetățenilor. Mulțumesc! Mai avem uh, două alte petiții pe care le-am primit din Polonia. Petiționarii nu sunt însă prezenți. Ambele petiții atrag atenția asupra faptului că Polonia merge către o exploatare din ce în ce mai intensă a gazelor de șist, ceea ce va uh, conduce la probleme uh, grave, mai ales din cauza poluării cu substanțe chimice și cu metan. Se pare că emisiile de dioxid de carbon în atmosferă sunt mult mai, vor fi mult mai ridicate uh, decât cele provocate prin arderea cărbunilor. De asemenea, s-a invocat uh, articolul 194 și riscul de poluare um, a mediului înconjurător, la care se adaugă și riscuri pentru sănătatea oamenilor și animalelor. De asemenea, petiția cere chiar o încetare imediată a activităților de uh, foraj și de exploatare din, de pe teritoriul polonez. Și acum voi da cuvântul primului dintre cei doi experți care ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest subiect, uh, doctorul Michel Label. Much, and uh, thank you very much for this opportunity to... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat această ocazie de a aborda petiția cetățenilor din Bulgaria și Polonia. Sunt onorat că mi s-a cerut să fac acest lucru și sper că am făcut-o într-un mod responsabil. Uh, și sper că mm, așteptările lor uh, sunt îndeplinite. Acum, uh, în ceea ce privește preocupările legate de gazul de șist din Polonia și Bulgaria, uh, am dorit să înțeleg nu neapărat aspectele tehnice care au fost abordate într-un mod detaliat, ci să țin cont de perspectiva de reglementare și legale. Ce se poate face, ce Uh, trebuie făcut pentru uh, a aborda preocupările lor. Și uh, am vrut să văd cum putem să trecem la o economie fără carbon și am dezvoltat un cadru de riscuri care analizează toate tipurile de riscuri legate de modul de operare și a firmelor și guvernelor, astfel încât să putem să facem tranziția de la sistemul energetic pe care îl avem în momentul de față. Eu am analizat aceste preocupări ale petițiilor din Polonia și Bulgaria și am aplicat acest cadru de riscuri. Uh, înainte de a intra în constatările mele, aș dori să vă spun un lucru. Nu am foarte mult timp la dispoziție și mi s-a cerut să fiu succint, însă trebuie să vă spun că analiza și constatările se, găsesc, se vor regăsi online în raportul uh, complet. Așadar, trebuie să vedem în primul rând cum funcționează instituțiile de stat și societățile comerciale și cum progresează ele din punct de vedere tehnologic. Asta am făcut prin interviuri pe teren în Polonia. Am făcut 16 astfel de interviuri. Le-am cerut uh, celor implicați în uh, sectorul gazelor de șist să-mi spună care sunt cele mai mari preocupări și care sunt cele mai mari riscuri. Uh, un alt rol important este al societății și uh, petițiile evidențiază aceste lucruri. Riscurile sunt de asemenea foarte importante, pentru că riscurile uh, sunt prezentate în petiție, dar există și riscuri care pot fi atenuate prin exploatarea gazelor de șist. Și asta am încercat să fac în analiza mea am încercat să, in, să, de, să împart preocupările petiționarilor în mai multe categorii. Rolul instituțiilor din Polonia, de exemplu, a făcut obiectul analizei. În plus, am analizat aspectele financiare și instituționale legate de oportunitatea extracției gazelor de șist. Foarte pe scurt, în Polonia uh, au fost uh, forate 27 de sonde de explorare și vor mai fi uh, forate și altele până la sfârșitul anului. Și trebuie să ținem seama și de aceste estimări uh, atunci când vorbim despre procesul în sine. Iată și o hartă a Poloniei. Uh, Uh, și localizarea rezervelor de gaze de șist. Se spune că se dorește forarea 150 de sonde de explorare pentru um, a face o analiză mai detaliată a locației uh, rezervelor. Am avut uh, și o conferință la care au participat reprezentanții ai ministerelor din Polonia și am integrat și opiniile lor. Iată mixul energetic actual al Poloniei. 90% din electricitatea produsă în această țară este produsă pe bază de cărbune. Și când vorbim despre gazul de șist, este important să vorbim și despre rolul cărbunelui. Acesta este aproape un uh, proiect al statului și cred că petiționarii din Polonia sunt de acord cu mine. Există cinci ministere diferite care încearcă să exploateze gazele de șist ca industrie. Și uh, dacă se trece la exploatarea gazelor de șist, uh, trebuie văzut cum vor fi implicate firmele de stat, uh, cum vor fi reglementate aceste acțiuni. Deci sunt foarte multe considerente de luat în considerare. Cum interacționează companiile de stat și companiile private și cum uh, se ține cont de vocea mm, publicului și societății civile în această discuție. And, but we also have to consider why is shale gas actually important. De ce este important gazul de șist în Polonia? Pentru că există preocupări legate de siguranța energetică, de siguranța aprovizionării. Prețul este o altă problemă majoră. Și uh, trebuie să ținem uh, și uh, cont de importurile de gaz din Rusia și de modul în care va evolua piața gazelor naturale din Europa pe termen lung. Uh, gazul uh, produs intern în Polonia este un factor important care joacă un rol important în mixul energetic uh, din Polonia, din punct de vedere financiar și nu numai. Una dintre petiții se referă și la problema emisiilor de dioxid de carbon dacă facem comparația cu emisiile din uh, prelucrarea cărbunelui, uh, atunci putem vedea că exploatarea gazelor de șist are un impact mai redus. Și atunci, uh, cred că și acest aspect trebuie să fie integrat în dezbatere. Din punct de vedere al mediului, sigur, și mediul este important. Și preocupările trebuie să fie abordate de către guverne și de către companii. Uh, site-urile Natura 2000 sunt extrem de importante uh, și acest lucru a reieșit din discuțiile pe care le-am avut cu guvernele și cu factorii de interes. Iar uh, unul dintre dezavantajele gazelor de șist în Statele Unite a fost că um, guvernele nu au fost suficient de proactive. Uh, la început, însă, în Polonia, guvernele pot să fie mult mai proactive și pot să implice mai mult comunitățile, iar site-urile Natura 2000 pot fi mai bine protejate. Deci societatea în ansamblul său uh, trebuie să participe la consultări pentru a înțelege toate implicațiile acestei tehnologii de exploatare a gazelor de șist. And then quickly to Bulgaria then, uh, because there is a more... În ceea ce privește Bulgaria, în momentul de față există un moratoriu și analiza mea este un pic diferită. Am analizat întregul mix energetic al țării. Trebuie să menționez că studiul făcut în Polonia și uh, uh Bulgaria se încadrează într-un proiect uh, din cadrul programului Cadru 6 Uh, și acestea vor fi integrate într-un proiect mai amplu de cercetare, ale cărui rezultate vor fi publicate anul viitor. Deoarece în Bulgaria există un moratoriu, trebuie să ținem seama de diferitele surse de gaz. poate că există niște rezerve foarte mari de gaze de șist, însă trebuie să vedem și perspectiva pe termen lung, ca și în Polonia. Uh, dacă prețul gazului uh, de import prin conducte este mai scăzut decât uh, um, la gazul uh, de șist, atunci nu există avantaje economice și gazele de șist nu vor fi exploatate în Bulgaria. Plus că Bulgaria are o mare dependență mm, de gazul rusesc în proporție de 90-95%, ceea ce impune Bulgariei să-și diversifice uh, sursele de energie iată și uh, diferitele proiecte. Proiectul Nabucco, South Stream, uh, se construiesc uh, terminale, se face o interconexiune mai mare între Bulgaria și regiunile învecinate. Și toate acestea contribuie la diversificarea surselor de gaz și la diversificarea mixului energetic. Dacă gazul uh, poate fi obținut din alte surse, atunci gazul de șist nu devine economic. Uh, în acest uh, uh, rezumat uh, am prezentat concluziile și categoriile de preocupări ale petiționarilor și am analizat modul în care acestea pot fi abordate pe termen lung. Acum am și câteva recomandări generale, pe scurt, la nivel european. Trebuie să vedem care este impactul emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu emisiile provocate de exploatarea gazelor de șist. Concluzia este că este nevoie de um, mai multe cercetări sentimentul meu este că accentul se pune mai degrabă pe cărbune și nu pe energiile regenerabile, ceea ce poate avea un impact important asupra mediului. Vă spuneam că este important și rolul administrației de stat pe termen mai lung. Dacă ne uităm și la alte aspecte de reglementare, cum ar fi reglementarea sectorului energetic, instruirea uh, personalului din ministere și aceste aspecte sunt importante. De asemenea, și uh, disponibilitatea celor mai noi tehnologii uh, este importantă. Cred că Polonia va merge mai departe cu gazele de șist Însă trebuie să vedem uh, care sunt mecanismele sociale uh, care pot fi create în Polonia pentru a permite societății să contribuie cu feedback uh, la modul de utilizare a acestei tehnologii și oportunitatea utilizării acesteia. Eu locuiesc la Budapesta, însă trebuie să vă spun că siguranța energetică este un aspect important de luat în considerare în, atunci când discutăm despre gazele de șist. Uh, noi discutăm la Bruxelles, însă depindem foarte mult de gazul rusesc. Uh, Așadar, pe termen lung, se pune problema diversificării surselor de energie și se pune problema competitivității uh, acestei industrie energetice la nivel național și locurile de muncă sunt un factor important. Uh, mixul energetic și prețul energiei uh, sunt alți factori care trebuie avuți în vedere. The citizens do not earn that much money, so there's great cetățenii uh, nu au uh, foarte mult bani, deci există o sărăcie energetică pe care trebuie să o abordăm. Mulțumesc foarte mult! Thank you! Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Și acum are cuvântul domnul Stanislav Nog. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło și domnilor, și vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să vă pot vorbi astăzi. E a doua oară când am fost la Parlamentul European. Am mai fost aici anul trecut, asistând la o dezbatere chiar în această sală. Deci îmi face plăcere să mă pot afla din nou aici. După cum s-a menționat anterior, una din îngrijorările majore exprimate azi aici e lipsa de informații și anume informații fiabile în legătură cu tehnologiile utilizate și riscurile pe care acestea le implică. A trebuit să ne dăm seama cu toții că acestea sunt concepte noi, fenomene noi și e nevoie de o abordare rațională mai ales dacă privim lucrurile în contextul dezvoltării durabile. Și înainte de a trece mai departe, aș dori să fac un comentariu în legătură cu prima prezentare uh, a, ante, uh, a domnului profesor uh, Altman. E, și mm, aici mă preocupă unele lucruri. Doamna Kohlarska-Bobinska a menționat problema emisiilor de dioxid de carbon și în mite rezerve în legătură cu asta. Eu nu am cunoștință de vreun caz care să prezinte uh, probleme. S-au menționat aici un procent de Bun, dar uh, acest procent se găsește la toate depozitele convenționale, deci nu cred că ar fi vreun motiv pentru care ar trebui să fim îngrijorați din acest punct de vedere. Mm, am mai detectat uh, o uh, afirmație care mm, poate nu se reflectă în realitate, cea cu impactul vertical și 500 de metri. Domnul Richard David de la Universitatea în Durham arată că e vorba de o de 300 de metri. prezentarea am mai uh, cuprins anumite aspecte, poate inexacte, dar uh, voi reveni ulterior asupra acestora. S-a menționat de asemenea că există probleme legate de faliile geologice. Eu consider că trebuie să ne reamintim că presiunea nu este atât de mare și gazul uh, nu intră în falii, ci se îndreaptă spre suprafață. S-a menționat că există întotdeauna un risc atunci când uh, nu există un acces spre suprafață. Bun, într-adevăr, aceasta ar fi o problemă. Însă mie mi se pare că o evaluare de risc uh, trebui să refere mai ales la depozitele de dioxid de carbon și de fapt așa și stau lucrurile și aș dori să mulțumesc cu această ocazie celui de-al doilea invitat care s-a referit și la aspecte seismice. E vorba de domnul profesor Anastasiu. Îi mulțumesc pentru prezentarea făcută. Petițiile din Polonia care au fost menționate aici se referă la aspecte locale, uh, aspecte care sunt cuprinse de altfel în prezentarea mea, dar argumentele uh, petiționarilor ar putea fi rezumate în anumite aspecte cheie pe care m-aș putea concentra în cele ce urmează. Ambele petiții, precum și petițiile din Bulgaria, prioritar la Regiunii Novi Pazar. Și bun, nu știu dacă dezbaterea încă continuă în Bulgaria, însă aș dori să mă refer oricum la aceste petiții, spunând că e vorba de un subiect foarte controversat. La ora actuală cred că nu se poate da un răspuns foarte clar la unele din întrebările ridicate aici, însă aș spune cu toate acestea că realitatea, lucrurile nu sunt, nu sunt atât de negre precum au fost grăvite aici de uh, anumiți petiționari. Sigur că e foarte importantă o evaluare de mediu, întotdeauna, mai ales când e vorba de solurile de suprafață, uh, când ne gândim la reflux și la anumite riscuri uh, privitoare la uh, administrarea deșeurilor, planificarea uh, la nivel comunitar și așa mai departe. Ca să nu uiți să vorbesc despre riscurile asupra rețelelor de apă subterane. În, iată, încă din 1973, vedeți aici, este un document datat din 21 februarie 1973, data la care a fost menționat uh, întâia oară uh, gazul de șist. Asta în Statele Unite și Canada. Haideți să vedem acum uh, alte articole din 1983 și din 1987. Și vă rog să țineți cont că au existat controverse încă de pe atunci în legătură cu acest stil de gaz. Dacă e să vorbim de anumite accidente care s-au produs, aș spune că, da, ele sunt bine documentate și, practic, toate incidentele care uh, s-au petrecut au fost bine documentate uh, de industria extractivă. De exemplu, o echipă de la Massachusetts, de la MIT, în 2011, Uh, e vorba de 43 incidente care au fost trecute în revistă și raportate în cadrul acestui studiu. Iată, sunt listate, înfățișate aici, pe ecran. E vorba de 20 de incidente legate de posibile scurgeri de gaz și infiltrarea acestuia în pânza de apă freatică apoi uh, poluarea uh, sitului unde s-au făcut forajele, în 14 cazuri. Există și probleme uh, cu poluarea aerului și cu erupții de asemenea. Deci, cred că ar fi bine aici, având în vedere cifrele, o, să avem o abordare mai echilibrată. Bun, aceste cifre se referă la perioada 2006-2011. Acum, dacă privim din nou eh, situația cu aceste accidente, nu a existat nici o situație în care procesul de fracturare hidraulică să ducă la o poluare directă a pânzei de apă freatică. Sigur că e nevoie să fim atenți la toate aspectele legate de mediu. E nevoie de monitorizare, supraveghere și statul implicat de fiecare dată trebuie să monitorizeze atent situația. S-a vorbit aici de o densitate mai mare a populației sau de faptul că e nevoie de spații foarte vaste pentru zonele în care se fac aceste foraje uh, Însă nu cred că este o problemă reală. Și uh, argumente există în materialele pe care vi le prezint. Uh, au uh, din 2007 uh, și până acum uh, s-a schimbat foarte mult tehnologia și m-aș referi pe scurt și la această evoluție, după cum puteți vedea pe ecran. Uh, de la 4.000 de metri cub până la 20 de metri cub are, uh, pentru un singur puț. Iată evoluția din 2007 și până acum. Există și un studiu care ne prezintă o abordare nouă datorată noilor tehnologii și nu trebuie să ignorăm acest aspect. Există literatura de specialitate care vorbește despre penetrarea verticală de până la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 tehnologia să fie cu adevărat eficientă. Domnul Anastasiu, domnul profesor Anastasiu și domnul Altman s-au referit și la substanțele chimice, deci nu mă opresc în detalii asupra lor, dar vreau să mă ocup de o nouă tehnologie și anume chimia verde, ecologică. Așa se numește ea. Iată, există aici noi tehnologii și studiile care fac vorbirea despre acestea. Eu vă rog să vă gândiți că componenții chimici utilizați în trecut diferă de cei utilizați la ora actuală și aș dori să mai menționez uh, un raport, cred că este primul uh, de genul său, care se referă la impactul fracturării hidraulice, raport din Polonia, menționat de domnul Szymanski, de Institutul uh, Geologic Polonez. A fost elaborat acest raport. și puteți vedea zona care a fost uh, analizată. Aveți informația acolo în legătură cu adâncime, vreo 3,5 km. adâncimea uh, forajului, adâncimea puțului e de a, puțin peste 4.000 de metri, secțiune orizontală și acum uh, care ar fi rezultatele studiului? În general, rezultatele sunt foarte pozitive. Nu există niciun risc însemnat în legătură cu uh, puritatea apei din pânza freatică, nu există un risc major de poluare. Uh, nu există niciun impact în, asupra resurselor de apă. Bun, acum să trecem la date privitoare la soluri. Vorbim în continuare de acel raport din Polonia. Uitați, uitați-vă, puteți vedea anumiți parametri în legătură cu solurile. Eu aveți pe ecran. Apoi există uh, o analiză a impactului uh, de poluare fonică, vorbim de 53 de decibeli înregistrați în apropierea zonelor de foraj. Acum uh, putem vorbi și de nivelurile de concentrare. Uh, concentrația în soluri nu s-a schimbat și acum aveți și o imagine a uh, sitului de foraj. Și acum putem trece la fracturare și cum uh, funcționează acest lucru de fapt. Vedem acolo înregistrarea unui cutremur din Fiji comparat cu uh, undele seismice produse de fracturarea hidraulică. Iată ce diferență. Sigur, cutremurul din Fiji este în partea de jos. Uh, deci vorbim de o distanță de 5 uh, km de la locul de foraj. Apoi vedem aici date în legătură cu refluxul fluidelor, iată, nici acolo niciun risc major. Uh, parametrii apoi privind uh, calitatea apei. Datele anterioare și ulterioare forajului practic sunt uh, la fel. Dacă vedem ce se întâmplă cu apa de reflux menționată de domnul profesor Altman, putem vedea anumite modificări de la 4.000 până la 52 și apoi înapoi la 50.000. Deci observați că există niște uh, modificări în parametri, dar nu e vorba de modificări esențiale. Și uh, e vorba doar de modificări temporare. Deci haideți să nu ne temem. Pentru că nu e vorba de uh, niveluri foarte uh, semnificative. Acum, dacă v-ar interesa să consultați întregul raport, acesta uh, poate să vă fie pus la dispoziție. Acum, eu n-am vrut aici să intru în foarte multe detalii, uh, doar să, doresc doar să vă mai refer și la apele de suprafață. După cum uh, puteți vedea, toate nivelurile sunt normale, nu există probleme majore și aș mai sublinia faptul că nu există nicio deteriorare semnificativă a parametrilor de mediu. Doresc într-adevăr să vă atrag atenția asupra acestui aspect pentru că este foarte important, ba, poate chiar cel mai important aspect. Nici o modificare a calității apei din pânza freatică, după cum puteți vedea, indicii sunt aceiași. Sigur, întotdeauna există un risc și toate aceste activități trebuie monitorizate însă nu vorbim de riscuri grave. Da, e bine să se monitorizeze tot, dar în concluzie aș spune că petițiile despre care vorbim ar trebui respinse de Comisia noastră. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc și îmi cer scuze că v-am atras atenția asupra timpului. Până acum putem trece la prezentarea petițiilor primite din Regatul Unit, uh, de petiția doamnei Rosemary Rechter. Vă rog. Gentlemen, those of you who've had... Doamna președinte, doamnelor și domnilor, cei care ați uh, mai avut energia să rămâneți la um, continuarea atelierului, vă mulțumesc pentru ocazia de a reprezenta opinia unor cetățeni obișnuiți. Am venit în fața dumneavoastră pentru a vă adresa o petiție în numele acestor oameni care consideră că este necesar un moratoriu uh, pe aceste activități până când va exista un cadru reglementar și o legis- legiferare a acestor practici la nivel european. Știu că în propria mea țară nu există uh, reglementări uh, adecvate care să fie puse în aplicare, iar abordarea și rezolvarea acestei probleme devine din ce în ce mai urgentă în contextul actual al unui guvern care se luptă să găsească venituri uh, suplimentare și o soluție pentru problema energetică guvernul nostru, care în uh, trecut a fost prudent față de gazele de șist, mm, a apelat la o persoană cunoscută pentru entuziasmul său față de uh, gazele de șist pentru a se ocupa de acest domeniu. De asemenea, se lucrează la uh, reglementările privind explo- exploatările offshore. Offshore înseamnă că nu există oameni care lucrează acolo, că nu există implicații. Experții ne-au uh, vorbit despre uh, riscurile acestui domeniu și despre faptul că nu există resursele necesare pentru reglementarea activităților offshore. De asemenea, s-a vorbit și despre riscul um, acestor activități. Singurul loc uh, unde s-a um, uh, efectuat aceste activități în Regatul Unit este Lancashire. În cei doi ani în care această companie și-a efectuat uh, activitățile în Lancashire, nu a avut loc niciun fel de control a calității apei și nu s-a făcut niciun fel de testare a um, procesului de fracturare hidraulică. Și um, rezultatele nu au fost um, publicate. Din câte înțeleg, um, Uh, au existat ape de reflux care au fost apoi um, refulate uh, într-un canal. Toate aceste lucruri s-au întâmplat tocmai din cauza că nu există reglementări uh, um, clare, iar oamenii de acolo se confruntă cu riscuri. Care ar fi uh, câștigul? Și care sunt uh, amenințările care ne confruntăm. Mai bine, există amenințări clare uh, față de uh, calitatea apei. Um, o mică parte din fluidul de uh, fracturare se întoarce la suprafață, poluat cu materiale identificate în formațiunile de șist și care pot include metale grele, arsenic, bariu și uh, materiale radioactive care mm, se formează în mod natural. Cea mai mare parte din apă rămâne însă în adâncime și este pierdută um, definitiv pentru ciclul um, apei. Putem să ne permitem aceste pierderi în contextul actual? Dezvoltarea activităților uh, privind gazele de șist în absența unei reglementări, chiar și uh, dacă nu se înregistrează incidente majore, poate să ducă la contaminarea comunităților noastre, să degradeze calitatea vieții cetățenilor și să afecteze sănătatea ecosistemelor este nevoie de mm, uh, niște acțiuni imediate pentru a dezvolta uh, surse sustenabile de energie. Acesta este viitorul pe care ni-l dorim pentru Europa. Avem nevoie de acțiuni urgente și cred că un moratoriu uh, pe întreg teritoriul european uh, este necesar. Un moratoriu care să uh, interzică procedura fracturării hidraulice. Există alternative care pot fi uh, implementate Însă nu există nici. Deci pentru gazele deși există alternative, pentru apă nu există nicio alternativă. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Rechter. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul. Acum domnului Kellen Anderton, care îl locuiește pe domnul John uh, Broderick. particularly on the issue. I'm going to be focusing very specific. Voi vorbi despre schimbările climatice, nu numai uh, în legătură cu producția și exploatarea gazelor de șist, dar și din punctul de vedere al uh, combustiei uh, gazelor de șist și a modului în care aceste aspecte intră pe agenda sau se mm, intră pe agenda schimbărilor climatice și mă voi referi la anexa 1, pentru că din punct de vedere al schimbărilor climatice am făcut o împărțire a uh, țărilor care uh, intră în anexa 1 și cele care nu intră în anexa 1. Punctul cheie la care mă voi referi și anume că gazele naturale, inclusiv gazele de șist, nu uh, au um, o, un conținut uh, scăzut de carbon sau emisii scăzute de carbon. Uh, prin arderea acestor gaze se uh, emit, uh, se, se eliberează emisii de dioxid de carbon. Știu că există uh, persoane care spun că gazele naturale sunt mai bune decât cărbunele în termen de emisii de dioxid de carbon. Asta numai dacă cărbunii rămân în pământ, dar dacă în țara dumneavoastră se utilizează gaze de șist sau gaze naturale, înseamnă că nu se utilizează la fel de mulți cărbuni, dar cărbunii sunt totuși um, exportați către alte țări, ceea ce duce la o creștere a dioxidului de carbon și nu la o scădere a lui. Trebuie să existe o substituție completă. Cărbunii trebuie să rămână în pământ, în subteran, pentru a se înregistra cu adevărat efecte benefice asupra, asupra um, climei asupra mediului înconjurător. Cred că acesta este un element important de, ținut, de, de luat în considerare, și anume gazele naturale și gazele de șist nu înseamnă o reducere a dioxidului de carbon. Câteva elemente de context. Uh, voi vorbi despre Agenția Internațională privind energia uh, și despre cât de important important este să știm care este stadiul uh, în care ne aflăm. Suntem pe cale să obținem o creștere cu 3,5 grade Celsius până în 2040. Ia, iată drumul pe care ne-am angajat. Este o schimbare radicală față de ceea ce am văzut în uh, secolul trecut și asta din cauza creșterii emisiilor. Când ne uităm la aceste date, această tendință este conformă cu uh, posibilitatea unei creșteri a temperaturii cu 6 grade, care va avea consecințe devastatoare pentru planeta noastră. Iată ce spune Agenția Internațională uh, privind energia. Deci vorbim despre un viitor în care vom avea creșteri de temperatură cu până la 4, 5, 6 grade. Iată drumul așadar pe care ne-am angajat și pe care rămânem pentru moment. Avem la dispoziție 5 ani pentru a schimba sistemul energetic sau pentru a obține o schimbare a acestuia. Probabil că intrăm într-o epocă de aur a gazelor naturale, dar în același timp uh, nu putem spune că este o epocă de aur pentru umanitate și trebuie să ne uităm mai ales la um, beneficiile pe care uh, le poate avea această eră pentru umanitate. Uh, Cred că majoritatea statelor au semnat această convenție a Națiunilor Unite și s-au angajat pentru stabilizarea concentrațiilor în, um, de, de gaze cu efect de seră, pentru a um, preveni orice efecte uh, periculoase. Dar ce înseamnă periculos? oamenii de știință nu trebuie să găsească și soluții din fericire și se bazează pentru, a, se bazează pentru asta pe uh, cei care formulează politicile. Și uh, se consideră că pentru a menține uh, creșterea temperaturilor sub 2 grade Celsius, este nevoie de acțiuni care să um, fie conforme cu um, evoluțiile științifice. Uh, acest lucru se afirmă în acordul de la Copenhaga și în acordul de la Cancun. Și Uniunea Europeană folosește un vocabular, uh, o exprimare asemănătoare în textele sale, spunând că uh, temperatura medie nu trebuie să crească cu mai mult de 2 grade Celsius. Deci nu trebuie să depășească această creștere cu 2 grade Celsius. Uh, care este provocarea aici? Deci trebuie să um, evităm pericolele, Am, trebuie să definim în primul rând ce înseamnă un pericol și asta um, Uh, a reunit acordul tuturor. Deci comunitatea internațională este de acord cu obiectivul și acum trebuie să vedem cum putem să atingem acest obiectiv. Se vorbește despre emisiile cumulate de dioxid de carbon și acestea trebuie să fie menținute la un nivel care să permită să nu se depășească creșterea temperaturii cu mai mult de 2 grade pentru a evita uh, Uh, orice efecte periculoase de schimbări uh, climatice. De asemenea, ce proces este compatibil uh, cu aceste două grade Celsius? Ce înseamnă că trebuie să păstrăm emisiile de dioxid de carbon la un nivel care să nu aducă o creștere cu mai mult de 2 grade Celsius a temperaturii? Ei bine, în 2012 este deja prea târziu. Uh, nu am făcut uh, nimic. Uh, summitul privind schimbările climatice a fost în 1992 și nu s-a făcut nimic, deși angajamentele au fost repetate în fiecare an. Iar acum avem o șansă 50-50 pentru a um, evita aceste um, schimbări deosebit de periculoase acesta este scenariul cel mai pozitiv pe care, la care ne putem aștepta. Am uh, avut acțiuni uh, înclunate de succes în ceea ce privește um, despăduririle. Am reușit să uh, într-un scenariu așadar pozitiv, putem să ne imaginăm că avem rezultate în ceea ce privește um, controlul asupra despăduririlor și atunci trebuie să vedem ce se întâmplă cu emisiile din energie ce uh, emisii au mai rămas pentru energie și pentru gazele de șist. Există foarte multe informații în acest sens și pot să vă orientez către documentele care vorbesc despre asta. Vă prezint acum o versiune simplificată. Deci, pentru a ne de, deci știm uh, că mm, emisiile de dioxid de carbon vor atinge un nivel maxim în 2020. Și uh, pentru și în acest sens uh, lucrurile sunt uh, foarte grave. Vedeți aici um, curba dioxidului de carbon, calculele sunt făcute în miliarde de tone. Uh, și vedeți până în 2050, evoluția până în 2050. Vedeți cum cresc emisiile? Anul trecut au crescut cu 3%, cu un an înainte cu 6%. Este o creștere mai mare decât în uh, orice moment din timpul uh, Revoluției Industriale. Deci, nu ne descurcăm prea bine aici și vă spuneam că se ajunge la un uh, nivel maxim în 2020 și apoi va trebui să uh, scădem această curbă. Dacă reușim să avem o curbă în descendență aici, dacă nu reușim să, uh, să scădem aici curba, atunci avem toate șansele să avem o, scăd, o mm, creștere a temperaturii cu mai mult de 2 grade. Pentru a evita asta, avem nevoie de reduceri anuale între 10 și 20%, deci 10 până la 20% timp de două decenii pentru a ne spori șansele să nu creștem temperatura cu mai mult de 2 grade. Vedeți că până în 2000 35 uh, până în 2035 nu mai putem să mai avem niciun fel de uh, creșteri. Așadar, când vom ajunge la această perioadă, va trebui să avem uh, emisii foarte scăzute sau apropiate de zero. Iar acum, pentru cei din uh, țările bogate, uh, să nu uităm că care este rolul țărilor bogate și care este rolul uh, țărilor sărace aici. Se mm, fixează ca obiectiv o reducere cu 40% uh, până în 15, ceea ce înseamnă uh, uh, ceva care să implice toate mm, sursele de emisii de dioxid de carbon, o reducere de 70% până în 2020 și o reducere de 90% până în 2030 a trecut mult prea mult timp, trebuia să facem ceva încă din 92 ca urmare, acum cifrele sunt din ce în ce mai alarmante. Uh, de ce există concluzii atât de uh, diferite? Asta pentru că o, o, un obiectiv atât de uh, îndelungat cum este uh, 2050 nu este deloc uh, plauzibil. Și dacă facem acea diviziune între țările care intră în anexa 1 și cele care nu intră în anexa 1, ajungem la o împărțire și mai drastică. Și nu trebuie să uităm că decarbonizarea sectorului energetic nu înseamnă același lucru cu, decarboniz- cu decarbonizarea sistemului energetic și aceasta din urmă trebuie să fie realizată. Se, de asemenea, trebuie să reținem că avem la dispoziție cam 10 ani pentru um, a face niște schimbări uh, majore în Uniunea Europeană. Am fi avut la dispoziție 20-30 de ani, însă i-am uh, pierdut. Um, gazele nu sunt compatibile cu, astfel de, um, cu un astfel de cal- calendar uh, bazat pe um, știință, pe dovezile științifice. Chiar și procedeul de captare și stocare a carbonului uh, Uh, nu poate să mm, conducă la realizarea acestor obiective. Și ceea ce trebuie să fie promovat aici uh, sunt tehnologiile care um, conduc la emisii uh, de carbon egale cu zero sau foarte scăzute și, de fapt, acesta este și obiectul petiției, deci evitarea gazelor trebuie să în ce privește gazele neconvenționale, uh, se, con, pentru țările din anexa 1 lucrurile sunt foarte clare. Uh, gazele de șist sunt incompatibile. Chiar și dacă se utilizează tehnologiile de, capturare și, de captare și stocare a carbonului. Cifrele sunt foarte clare aici. Aceasta este situația pe care o avem în față și uh, ne putem aștepta la o reducere rapidă a, a, cererii, a cererii de energie în acest mod. Mulțumesc foarte mult și acum uh, ultimul uh, vorbitor, domnul profesor Michael Stevenson. I got up at four o'clock this morning, so I probably M-am trezit la 4 dimineața, așa că promit că nu o să, vă, nu o să mă lungesc mai mult de 10 minute. Aș vrea să fac o introducere la British Geological Survey. Noi facem parte din guvernul britanic. Uh, uh, suntem o organizație independentă, nu suntem nici pro, nici contra gazului de șist. Noi încercăm uh, să oferim baza științifică pentru guvern și pentru ca cetățenii să hotărască dacă putem face ceva sau nu. Deci noi venim uh, dintr-o um, instituție care are o abordare imparțială și echilibrată. Am să vă prezint un rezumat al situației Marii Britanii în ceea ce privește gazele de șist. Și ceea ce voi spune eu uh, va acoperi și uh, elementele semnalate de petiționarul din Marea Britanie. Întrebarea este cât gaz de șist putem extrage în siguranță. Uh, în primul rând, uh, nu știm cât gaz de șist există, nu știm care este cantitatea disponibilă. Pentru că trebuie să ne punem întrebarea, chiar merită să vorbim uh, la o așa scară despre acest subiect? Chiar merită să investim atât de mult? Dacă poate nu există atât de mult pe cât credem, pe de altă parte cât este de sigură extracția gazului de șist. Și am să mă refer și la principalele riscuri uh, potrivit uh, informațiilor publicate, dar și altor informații disponibile. Și ce poate face știința pentru a înțelege aceste riscuri? Eu nu mă voi referi la domeniul de specialitate al lui Kevin, care se referă la mm, uh, partea de deasupra terenului. Eu sunt geolog, un umil geolog, așa că mă voi limita la aspectele legate de subteran. Uh, Bun, care este cantitatea de gaze disponibilă? Ei bine, există confuzii în acest sens și asta pentru că diferite concepte sunt confundate. Și dați-mi voie să vă explic. Există cifre legate de resurse și cifre legate de rezerve. Conceptele sunt uh, diferite și, din păcate, termenii sunt confundați de presă sau de persoanele care discută și cifrele sunt extrem de diferite. Cifra legată de resurse înseamnă cantitatea de gaz disponibilă în sol. Punct cifra legată de rezerve este cantitatea care poate fi extrasă, ținând cont de factori economici și de altă natură, de exemplu la percepția publicului cu privire la gaz. Deci cifrele sunt foarte diferite. În plus, factorul de recuperare este un concept care, recuper- care conectează cele două concepte. Deci proporția de gaze care poate fi scoasă din uh, pământ. Și în Regatul Unit uh, a existat un adevărat haos, pentru că presa a publicat cifre despre rezerve când de fapt vreau să se refere la resurse și oamenii sunt foarte încurcați, uh, investitorii sunt uh, uh, încurcați, publicul nu, publicul nu știe care sunt cifrele, deci nu știe cât de mult să se îngrijoreze. Ah, haideți să vedem acum care este gradul de confuzie în Marea Britanie. BGS, organizația mea, a făcut un calcul aproximativ al rezervelor, adică ah, cât ah, gaze am putea scoate din pământ. În 2010, 5,3 trilioane de figures which are resource figures, uh, it looks very small. Automatically came to BGS and said, why? the TGF. Deci este o sumă destul de neclară. Și asta pentru că nu știm de unde vin aceste calcule. Advanced Resources este o altă organizație și a spus că există 97 de trilioane Sorry, 20 de metri cubi. Uh, Uh, și acestea ar fi resursele recuperabile pentru Regatul Unit, deci 5,3 uh, în 2010 și 97 de trilioane. Sunt cifre foarte diferite și asta nu pentru că geologii sunt proști, ci pentru că se, este foarte greu să faci estimări ale rezervelor. Singura posibilitate de a face acest lucru este să forezi uh, sonde și cu cât uh, poți face asta mai bine, cu atât uh, mai relevant. Quadrilla este o companie uh, care a forat uh, sonde în Lancashire iar uh, ei au uh, scos 200 de TCF. Este um, o estimare a resurselor și nu a rezervelor. IGAS uh, a estimat o altă cifră. Deci ei uh, confundă diferitele unități de măsură și creează și mai multă confuzie. Unii spun avem resurse mari și asta dă bine la acționari. Eden Energy are o altă cifră. Dart Energy are cifre diferite. Deci există tot felul de cifre diferite. Ce vă pot spune este că BGS uh, uh, întreprinde o analiză foarte riguroasă a rezervelor pentru Departamentul de Energie și Schimbări Climatice și vom anunța aceste cifre spre Crăciun. Următoarea întrebare este cât este de sigură extracția? Din fericire, s-au întâmplat tot felul de lucruri. Dacă ne uităm uh, la ce se întâmpla acum 2-3 ani, nu aveam deloc literatură de specialitate cu privire la siguranța extracției și nu existau uh, analize interpares. Uh, erau mai puțin de 5 lucrări uh, interpares uh, pe această temă. Lucrurile s-au îmbunătățit totuși în ultimii 2-3 ani. Care sunt acum principalele pericole și uh, temeri? simpla listare a acestora um, este uh, o indicație a riscurilor prezente. Cu tremure, uh, integritatea uh, carcasei uh, sondei uh, și contaminarea apelor subterane, radioactivitate, uh, transportul echipamentelor, materialelor și deșeurilor, emisii atmosferice, zgomot, cantități foarte mari de apă pentru fracturare. Mi-ar lua ore să vorbesc despre toate acestea, aceste, acest factor de risc, așa că mă voi referi numai la cutremure. De fapt, cutremurele sunt singura problemă reală pe care am avut-o până acum în Regatul Unit cu gazele de șist. Singura problemă majoră care a atras atenția preței, presei. Au fost două cutremure majore, uh, din care unul uh, de 2,3, care a fost simțit de peste 50 de persoane. Dacă puteți vedea epicentrele acestor cutremure pe site-ul uh, BGS, punctele cu roșu și verde de pe hartă. BGS a detectat cutremurele și a comparat semnalele celor două cu tremure și am arătat că există o probabilitate foarte mare ca cele două cutremure să fi fost provocate de aceeași activitate, pentru că activitatea respectivă ă, avea legătură cu fracturarea la 10 ore de la aplicarea presiunii maxime și putem să spunem cu certitudine rezonabilă că acele cutremure au fost provocate de fracturare. Aceasta este o indicație ă, importantă a faptului că datele științifice pot să ă, disipeze misterul și incertitudinile legate de uh, exploatarea gazelor de șist. Așadar, fac un apel la raționalitate. Unul dintre antevorbitorii mei spunea că trebuie să fim raționali și acesta este un exemplu de raționalitate. s-au desfășurat și uh, activități interesante legate de aceste cutremure. Și uh, există și un uh, raport uh, al uh, Royal Society of Engineering care a ajuns la concluzia că fracturarea poate fi realizată în siguranță câtă vreme este gestionată corespunzător. Am vorbit despre cutremure și voi, vă voi da și mai multe detalii imediat. Însă aceasta este în neconcordanță cu raportul AEA în sensul că uh, riscul uh, pentru uh, învelișul sondelor a fost apreciat ca scăzut, în timp ce noi am apreciat un risc ridicat. Al doilea raport este foarte interesant pentru că se referă la riscul de cutremure. Este un raport realizat de trei experți independenți care au revizuit studii uh, comandate de Quadrilla. Au analizat cauzele cu tremurelor și momentele în care s-au produs cu tremurelor și sperăm că aceste date ne vor ajuta să gestionăm cu tremurele viitoare. Iar concluzia raportului a fost una simplă. În primul rând, ar trebui să existe preinjecții mici înainte de injectarea majoră pentru a face o testare. Apoi, un al doilea element este monitorizarea în timp real uh, pe baza uh, tehnicii microseismice și trebuie uh, analizată și evoluția evenimentelor majore. Atunci când cu tremurul este peste 0,5, atunci uh, trebuie să se coreleze cu um, fracturarea. Dacă se detectează o depășire a acestui nivel, presiunea trebuie redusă. Cred că este o, un raport uh, destul de prudent. Unii spuneau că este un nivel prea scăzut și că nu ne vom putea încadra în aceste limite. Însă, în ceea ce privește încrederea publicului, uh, cred că trebuie ca nivelul să fie unul precaut și 0,5 cred că este unul foarte precaut. Regatul Unit uh, și guvernul uh, britanic uh, va face o recomandare dacă fracturarea trebuie sau nu să fie reluată. Noi la BGS facem două lucruri foarte importante în domeniul gazelor de șist. În primul rând, uh, efectuăm un studiu de analiză a apelor subterane înainte de producerea fracturării. Poate că mă veți întreba de ce facem asta. Pentru că în uh, apele subterane există destul de mult metan în Regatul Unit. Dacă cunoaștem cantitatea de metan, atunci uh, știm uh, exact ce se va întâmpla. Deci cred că este o abordare prudentă din punct de vedere științific vom uh, finaliza regiunea din nord-vest, uh, unde se face fracturarea în momentul de față. Apoi facem și o uh, hartă de stres asupra rocilor uh, pentru a identifica locațiile în care există deja un stres sau o tensiune asupra rocilor. Unde tensiunea este ridicată, nu trebuie făcută fracturarea pentru că există un risc foarte mare de falii, de producere de falii și de mișcări de teren deci trebuie să facem studii de bază pentru a vedea care sunt valorile de referință și pentru a ne putea raporta la acestea ulterior. Apoi există uh, și un um, Există și șase întrebări care au fost puse în cadrul unui studiu. BGS a răspuns la trei astfel de întrebări, iar alte organizații răspund la celelalte trei, printre care și organizația lui Kevin. În concluzie, Uh, trebuie subliniat că nu știm care sunt cantitățile de gaze de șist disponibile, așa că trebuie să facem niște estimări mai realiste înainte să ne entuziasmăm prea tare. Pe de altă parte, uh, aceasta afectează încrederea investitorilor, iar uh, decidenții nu prea sunt siguri ce trebuie să facă. Nu știu cât să investească, nu știu ce să facă. Se creează confuzie în rândul publicului Există preocupări legate de cutremure și uh, prestigioase organizații au realizat uh, studii care recomandă instituirea unui sistem de tip semafor pentru a gestiona cutremurele sau mișcările, de, mișcările seismice. BGS a inițiat de asemenea studii privind situația apelor subterane și teste de stres uh, asupra rocilor. Uh, iar lucrul cel mai important dintre toate este cea de-a 14-a rundă, rundă de uh, licențiere, în care guvernul uh, Regatului Unit invită companiile să liciteze pentru suprafețe de explorare. Dar încă nu știm când se va face acest anunț și care vor fi um, cantitățile scoase la dispoziție. Der Ausschussvorsitzende hat, der Ausschussvorsitz hat gewechselt. Mulțumesc, spune domnul Iar. Sper că ați remarcat că s-a schimbat președintele. Mulțumim uh, vorbitorilor și acum uh, mai trebuie să răspundeți la întrebări dacă vor exista. Domnul Taylor, văd că a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și vorbitorilor că ne-au oferit informații interesante. Sunt aici să susțin pe doamna rector Uh, care provine din sud-estul Angliei. De fapt, uh, aparține una din multele grupuri din acea regiune pe, din care vin și eu, care sunt îngrijorate de aceste activități de fracturare hidraulică. Am auzit uh, remarci destul de contradictorii în legătură cu procesul de fracturare în sine. Dar oricum s-a recunoscut faptul că regulamentele în vigoare în acest moment nu se mai potrivesc pentru uh, reglementarea acestor activități în Uniunea Europeană. Mai ales e vorba de nivelul uh, uh, pentru care este cerută o evaluare de mediu. Pentru moment e prea ridicat pentru o medie a instalațiilor de fracturare hidraulică, ceea ce a și spus Comisia de Mediu în raportul elaborat anul trecut. Un alt element care uh, ne arată că e nevoie de o reglementare la nivel comunitar. E că există atitudini diferite în unele state membre, de exemplu, pe când guvernul Regatului Unit chiar ieri și-a publicat intenția, și-a făcut publică intenția de a, ofera, de a oferi avantaje uh, fiscale uh, companiilor care uh, extrag gazul de șist doar uh, uh, vis-a-vis -vis de noi uh, peste canalul Mânecii, Franța interzice aceste exploatații. Deci nu pot amândoi avea dreptate. De aceea spun eu că se impune uh, o lege la nivel european și, bineînțeles, precedată de o examinare serioasă a impactului acestor activități asupra mediului și fiind de acord cu doamna Rector că trebuie să se impună mai întâi un moratoriu spun că, într-adevăr, trebuie să se facă o evaluare independentă și uh, până la rezultate, până când își dă rezultatele, să se extindă moratoriul. Asta s-a spus că în, în ce privește schimbarea climatică, uh, e cel mai bine ca gazele de să rămână acolo unde sunt, ce anume sub pământ. Însă, vedem că există argumente economice sau justificări de natură economică utilizate fără a se face nici o referire la impactul de mediu. Și eu cred că Europa are totuși o ocazie, o ocazie de a uh, juca un rol de lider, să ajute statele membre să înțeleagă care sunt implicațiile reale a uh, ceea ce doresc să facă, sau cel puțin unele dintre uh, statele membre. De aceea solicit ca petiția să rămână deschisă și să se dea curs uh, sugestiilor mele. Mulțumesc! Da, uh, m-am consultat cu secretariatul pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Mulțumim domnului Taylor, a fost mai degrabă o declarație decât o întrebare. Mulțumim sigur și uh, invitațiilor noștri pentru contribuțiile aduse. Bun, deci domnul Taylor n-a făcut o, n-a avut nicio întrebare, dar oricum îi mulțumim pentru declarație. Bun, următorul punct de pe ordinea de zi, dacă nimeni nu mai are vreo întrebare urgentă, se pare că nu, și atunci înseamnă că trecem la următorul punct. Ia să vedem ce avem aici, la următorul punct. Oricum, mulțumim foarte mult uh, invitațiilor noștri. <laughs> Ne pare rău, dar nu mai avem timp la dispoziție. Ne cerem scuze. Bun, acum să vedem dacă este cineva aici de la Direcția Generală pentru Energie. Da, vă rog. Vă rog, aveți cuvântul dacă doriți. Dacă este cineva de față, desigur. Da, da, vă rog, aveți cuvântul. So. Ja, wir haben noch Bestellungswechsel. Sonst haben wir Karina Vopel. Ist die anwesend? Da, iată avem o doamnă din partea comisiei. Bun, foarte bine, și-a ocupat locul respectiv. Acum aveți cuvântul, vă rog. uh, thank you very much. Bun, mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru că ați dat cuvântul și Comisiei Europene și vreau să spun că trebuie să continuăm să avem o discuție echilibrată și cu informații corespunzătoare în legătură cu potențialele beneficii ale gazului de șist, atât la Bruxelles cât și în statele membre. Schimbul de opinii de astăzi cred eu că este uh, foarte valoros pentru această dezbatere. Vorbim aici de o activitate nouă care, într-adevăr, are implicația asupra mediului, pentru că uh, această fracturare hidraulică mm, este o activitate complexă și nu a fost cunoscută până acum în Europa. Noi aflăm uh, lucruri noi în fiecare săptămână despre această activitate. Uh, majoritatea petițiilor discutate azi aici solicită un moratoriu sau o, interzic, o interdicție a operațiilor de extragere a gazului de șist și s-au exprimat îngrijorări și în legătură cu posibile lacune în legislația în vigoare la ora actuală. Eh, un eurobarometru recent, eh, care încă nu a fost publicat, ne arată că 74% din cetățenii europeni ar fi îngrijorați dacă gazul de șist ar fi exploatat în eh, locul unde locuiesc ei. Mm, deci, iată că îngrijorarea este una larg răspândită. Riscurile sunt reale, credem noi, și îngrijorările populației sunt întemeiate și uh, măsura în care aceste temeri sunt uh, într-adevăr, atât de bine întemeiate încă trebuie uh, stabilit. Stabilit. Acum, ce putem noi face, cei de la Comisia Europeană? Conform tratatului, statelor membre sunt cele care determină condițiile pentru a-și exploata propriile uh, resurse energetice și cele care hotărăsc dacă uh, permit să se exploateze sau să se producă resurse neconvenționale de gaz. Așadar, statele membre trebuie să se asigure că dispun de mijloacele necesare pentru ca activitățile, de, activitățile extractive să respecte acquis comunitar, inclusiv în ce privește respectarea mediului și protecția sănătății umane. În ce privește com, uh, competența UE, uh, măsuri care afectează alegerea uh, statelor membre într-o sursă de energie și alta pot fi adoptate, dar pentru asta e nevoie de o decizie în unanimitate a statelor membre la nivelul Consiliului. Noi am examinat uh, legislația actuală de mediu care s-ar aplica operațiunilor de extracție de gaz de șist și o analiză inițială a fost efectuată în 2011 uh, care ne-a arătat că uh, ceea ce se face acum e acoperit de legislația europeană în vigoare. Totuși, au fost considerate necesare informații suplimentare ca să putem ajunge la o concluzie, dacă da sau nu. Uh, legislația la, existentă la ora actuală asigură un nivel uh, necesar uh, și corespunzător de protecție a mediului și a sănătății umane. Deci am comandat un studiu pentru a evalua aspectele de risc, studiu publicat în 7 septembrie. Îl puteți găsi pe internet. Studiul ajunge la concluzia că există un număr de riscuri uh, la adresa mediului, precum și un număr de uh, situații de neclaritate juridică și multe aspecte în legătură cu modul în care trebuie aplicată legislația în acest uh, domeniu stau la latitudinea statelor membre ce privește interpretarea lor, după cum s-a și spus astăzi. Asta, sigur, poate duce la o uh, diferență de tratament între uh, proiecte, în funcție de diferitele state membre în care ele se desfășoară. Comisia acum uh, întreprinde o activitate de coordonare internă împreună cu serviciile pentru schimbări climatice și mediu pentru a vedea cum putem întreprinde acțiuni ulterioare pentru a rezolva problemele identificate. Eh, examinăm eh, eventual eh, necesitatea unui cadru pentru riscurile de mediu și gestionarea acestora. Bun, dar pentru asta putem acționa în mod diferit. Există mai multe opțiuni de la cele soft, de la recomandări, adică până la măsuri obligatorii, dar încă examinăm situația. Impactul potențial al alegerii noastre va trebui de asemenea analizat. De asemenea, planificarea activității este astfel încât probabil că ne vom publica rezultatele în cursul anului viitor, deci 2013. Așadar, noi vrem să ne asigurăm că dacă și atunci când un stat membru dorește să aprobe o exploatație de gaz de șist, atunci aceasta să fie făcută în mod sigur și cu respectarea mediului. Vrem să fim siguri că există măsuri de protecție împotriva oricăror riscuri cunoscute la adresa sănătății și a mediului și că asta se face cu maximum de claritate și deschidere. S-au evocat aici un uh, număr de elemente care țin de uh, activitățile care au loc uh, la momentul, la momentul actual în Comisia Europeană. De exemplu, o alegere uh, foarte bună a locului de extracție, o evaluare a riscului, colectarea de date, monitorizarea, gestionarea deșeurilor, apa, bineînțeles, să fim informați în legătură cu ce substanțe chimice se utilizează și așa mai departe. Apoi, directivele actuale trebuie bine verificate ca să vedem care anume se aplică mm, gazului de șist. Și trebuie să vedem uh, implicațiile pe termen lung a alegerilor pe care le vom face noi. Uh, pentru că, sigur, noi avem obiectivul să trecem la energie regenerabilă, avem angajamente, să avem o cât mai mare eficiență energetică, uh, energie regenerabilă, reducerea emisiilor în Europa. Și nu putem să uh, uităm de aceste uh, angajamente ale noastre. Deci, în încheiere, spune că, cu siguranță, am, uh, ne-am notat toate îngrijorările exprimate aici și vom ține cont de ele în activitatea noastră pe viitor. Mulțumesc! Auch vielen Dank und uh, wir kommen jetzt aus. Mulțumesc foarte mult. Din cauza timpului uh, foarte scurt. Nu, nu, vă, nu vă faceți griji, nu, suspend, nu suspendeți ședința încă. Sigur că membrii comisiei pot să facă declarații scurte, dar vă rog să vă limitați la un minut, pentru că după aceea vom asculta și o declarație de închidere. Doamna Belie, aș dori să fac o declara- aș fi vrut să fac o declarație, dar nu ăsta este obiectivul meu. Întreb comisia, acum 5 săptămâni a circulat un material video pe internet. Uh, purtătorul de cuvânt al Comisiei de Mediu anunța că comisia lucrează pe o propunere legislativă privind um, exploatarea gazului de șist. Și aș vrea să vă întreb ce Uh, poziție aveți aici? Un uh, răspuns foarte scurt, vă rog. No, je maintiens tout à fait ce que, ce que je viens d'expliquer. da. Noi suntem în curs de a analiza diferitele opțiuni de politică disponibile Până în prezent nu s-a luat nicio decizie cu privire la o legislație uh, propusă de comisie. Deci, pentru moment, nu există o decizie în acest sens. Mulțumesc. Domnul Hefner. Da, trece timpul repede, așa că voi fi foarte succint. Mă bucur că Comisia ne-a spus foarte clar care sunt lucrurile mm, uh, de pe agenda sa. Însă, în acest uh, timp, uh, tehnologiile din acest domeniu sunt um, exploatate, sunt implementate în diferite zone din Uniunea Europeană. Și atunci, Acest lucru are efecte asupra solului, asupra solului și apei, efecte și riscuri în termen de cutremure, de poluare. Nu există niciun fel de certitudine că vom reuși să controlăm și să restrângem aceste riscuri. Uh, Comisia a vorbit despre studii legale, studii științifice care se află în uh, curs de desfășurare pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Sigur că E bine să știm că aveți uh, toate aceste proiecte, dar între timp um, există operațiuni în curs care sunt implementate pe teren. Poate că ar trebui instituit un moratoriu pe parcursul căruia să se mm, realizeze studiile necesare. Mulțumesc, domnul Valon. Da, domnul Bulon, cer scuze. Mulțumesc. în Franța este foarte clar că nu se dorește punerea în aplicare a acestei, uh, acestui tip de activitate și vom continua să ne batem și să împiedicăm uh, pe operatori să, uh, să vină în Franța. Avem de-a face cu bine, trebuie să luptăm pentru binele planetei și există voci uh, care spun că nu putem să închidem ochii poporul francez o să repete acest mesaj și cred că este important ca Parlamentul European să profite de ocazia de a legifera și de a face asta cu curaj, pentru că dacă trebuie să ajungem până în 2015 la o reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu um, efect de seră, atunci rezultatele sunt catastrofice și aceste catastrofe vor uh, Uh, se vor uh, declanșa și înainte de 2015 și când uh, casa arde, trebuie măcar să știi să-i chem pe pompieri. Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Polak din partea delegației poloneze. Un minut. Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Szanowni Państwo, z... do, do raportów środowiskowych. Mulțumesc foarte mult! Nu mă voi referi la rapoartele privind mediul, pentru că aici uh, punctul de vedere al Poloniei este foarte clar. Dar uh, mă voi referi la rapoartele făcute în Polonia cu privire la fracturarea hidraulică. Profesorul Nagy și alți experți au vorbit de acest raport pregătit de către uh, Institutul Național de Cercetare Geologică. Și acest raport vorbește despre aspecte foarte variate, inclusiv despre efectele seismice, despre zgomote, despre calitatea aerului, despre apele de suprafață și apele subterane și se arată că fracturarea nu a avut o influență negativă, un impact negativ asupra mediului. Uh, se arată de asemenea că nu uh, s-a ajuns la o scădere a nivelurilor apelor. Ministrul, ministrul mediului a, a avut și el uh, o poziție clară în acest sens. Domnul președinte, vă, vă rog să vă transmiteți uh, Uh, comentariile în scris. Acum un reprezentant din România. Domnule președinte, numele meu este Gheorghe Duțu, sunt președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale din România. Uh, suntem, în România suntem preocupați de asigurarea confortului uh, energetic și de problematica legată de protecția mediului. Lipsa de comunicare și lipsa de informare a dus la solicitări de interzicere și aplicare a unor tehnologii. Nu cred că suntem în faza de a propune uh, limitări de utilizare a tehnologiilor. Ținând cont de timpul uh, foarte limitat, aș vrea să permiteți să depun la secretariatul uh, uh, Comisiei un material cu punctul de vedere al agenției noastre. Vă mulțumesc. Dank, vielen Dank auch für die Einhaltung der Rede. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul de vorbire și sigur că um, acest lucru este valabil pentru toată lumea. Dacă aveți recomandări pe care să ni le transmiteți în scris, vă rog să nu ezitați și dau cuvântul acum petiționarilor, un minut pentru fiecare. Dacă cei patru sau cinci petiționari doresc să mai intervină, pentru că ne mai rămân doar patru minute înainte să uh, plece interpreții. Mergeți. Szanowni Państwo, ja chciałam poprosić, żeby Państwo nie odrzucali naszej... Doamnelor și domnilor, um, vă rog să nu respingeți petiția noastră. Există trimiteri la documentele pe care le-am uh, reunit noi și care sunt deosebit de interesante. Sunt documente care au fost elaborate de către instituțiile poloneze și atunci se pune întrebarea Polonia este un um, loc ideal unde nu există nicio problemă din punct de vedere ecologic? Uh, iată o întrebare pe care trebuie să o adresăm experților. Suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă transmite părerea națiunii poloneze. Vă rog să ne ascultați, chiar dacă opiniile noastre sunt divergente față de cele ale experților. Ministrul Mediului din Polonia ne-a informat în septembrie 2011 că există peste 7000 de foraje în curs unde se implementează tehnica fracturării hidraulice. Nu știu dacă aceste cifre mai sunt actuale acum, dar aș vrea să mă refer la scrisoarea pe care am transmis-o uh, membrilor Parlamentului și acolo l-am citat pe domnul Anton Rincrafi și și pe YouTube puteți să vedeți un material video care arată pericolele de versării de metan. Așadar, ascultați-mi apelul, as, ascultați-ne petiția, ne aflăm într-un pericol foarte mare și vă rog să aveți o abordare etică. Dacă vrem ca planeta să supraviețuiască, trebuie să acționăm. Am venit aici să vă cerem ajutorul, nimeni nu vrea să ne ajute. Am toată admirația pentru Regatul Unit, care are proprii deputați care, îi, care apără, uh, îi apără pe cetățeni, iar noi suntem abandonați. Avem la dispoziție o documentație foarte clară care vine să ne sprijine punctul de vedere. Mulțumesc și acum un alt petiționar. Um, da. Am venit aici uh, deja convinsă de argumentele foarte logice care spun că exploatarea gazelor de șist în contextul schimbărilor climatice este un demers complet greșit și tot ce am auzit astăzi nu face decât să-mi confirme această părere. Um, confuzia dintre viziunea științifică, confuzia dintre diferitele viziuni științifice, lipsa de reglementări, uh, pasiunea pe care a arătat-o vecina mea uh, și apelul său toate ne arată cât de gravă este situația. Trebuie să găsim o modalitate de a institui un moratoriu până când uh, pot fi elaborate legislațiile și reglementările necesare. Vă mulțumesc! și din partea mea câteva cuvinte. Mă bucur să văd că atitudinea Comisiei a evoluat din luna februarie Având în vedere incertitudinile juridice din acest domeniu al gazelor de șist, dar aș vrea să insist asupra faptului că am vorbit foarte mult astăzi despre fracturarea hidraulică și aș dori ca Parlamentul European și Comisia să lărgească această analiză și la celelalte metode, cum ar fi fracturarea cu dioxidul de carbon, cu heliu uh, sau zero fracking water, și să ia în considerare și efectele dăunătoare uh, la nivel terestru, onshore, pentru că s-a arătat că un puț, o sondă, implică un impact pe 3 hectare, unde se include accesul uh, rutier, circulația camioanelor și aș fi încheia spunând că nu există suficiente experiențe, nu există suficiente, uh, suficient feedback în urma experiențelor uh, cu privire la natura sondelor de care este nevoie și a lucrărilor de cimentare de care este nevoie. Uh, domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc tuturor participanților și în numele comisiei noastre aș dori să mai fac o constatare. A, 15 secunde pentru că sunt foarte generos. 15 secunde, doamna Belie. 15 secunde ca să vă spun că mai există și alte petiții care vor uh, sosi în curând, mai ales din partea unor cetățeni uh, germani, luxemburghezi și belgieni pe aceeași tematică și aș dori în numele uh, Uh, verzilor europeni și al colegilor mei, aș vrea să fie uh, menținute deschise toate aceste petiții și uh, vorbeam despre posibilitatea unei rezoluții. Poate ar fi bine să avem o poziție, o, un aviz al Comisiei PETI cu privire la uh, acest um, proces uh, al um, gazelor de șist și a, cu privire la sesizarea instituțiilor europene în acest sens. Domnul președinte, mulțumesc pentru această sugestie. Vom uh, rediscuta uh, la următoarea reuniune a coordonatorilor despre acest subiect. Doresc să mulțumesc tuturor participanților. Comisia PETI um, s-a ocupat uh, cu foarte mare seriozitate de această problematică, trei ore jumătate plus 15 minute de depășire a timpului am uh, constatat că gazele de șist uh, um, constituie o tehnologie nouă și că este nevoie de cercetări, de analize. Dar asta vine cumva într-o cursă contra, contra cronometru, pentru că există deja operațiuni și exploatări care au loc pe teren. Comisia trebuie, Comisia Europeană trebuie să uh, elaboreze o metodologie europeană care este uh, absolut necesară. De asemenea, este normal să păstrăm deschise toate aceste petiții și vom continua să uh, ne concentrăm pe aceste subiecte deosebit de importante. Nu putem să le uh, închidem într-un sertar și să uităm de ele. Mulțumesc participanților, mulțumesc experților și mulțumesc interpreților care ne-au acordat un sfert de oră suplimentar. Vă urez tuturor o seară bună și drum bun celor care se întorc acasă. Și aici suspendăm ședința.